Bună ziua! se per Vă rog frumos să luați loc. Ca să putem începe. Doresc să urez bun venit la comisia noastră, doamnei comisar pentru cercetare, inovare și știință, doamna Merg Quinn, și reprezentantului președinției daneze, secretarul permanent, domnul Uffe Tudal Pedersen, care va lua cuvântul de îndată ce se va fi așezat toată lumea. Trebuie să începem imediat pentru că azi dimineață am gestionat destul de timp timpul pe care l-am avut la dispoziție. Deci vă rog frumos să faceți liniște în sală ca să pot să dau cuvântul doamnei comisar uh, Mary, Mary Gagan Queen. Vă mulțumesc, doamnă președinte Sartori, dragi colegi, dragi deputați. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei ITRE pentru că a organizat această audiere pe tema Orizont 2020 și vreau să mulțumesc Comisiei ITRE și raportorilor pentru Orizont 2020 pentru toate eforturile pe care le depun și timpul pe care îl acordă propunerii Comisiei. Pot să vă asigur de deplină cooperare din partea Comisiei. În acest uh, moment nu are sens să mai explicăm care sunt aturile proiectului Orizont 2020. luna decembrie anului trecut v-am prezentat această propunere și deja au avut loc două schimburi de vederi pe 23 ianuarie și pe 22 februarie. Totuși vreau să profit de această ocazie ca să fac câteva observații despre anumite aspecte precise din propunerea noastră. Mai întâi, după ce am discutat cu factorii de decizie și cu părțile interesate în ultimele luni, am fost frapată de faptul că exista un consens în sensul că cercetarea și inovarea sunt cruciale pentru viitorul Europei, atât pentru viitorul societății europene cât și pentru cel al economiei. Există de asemenea punctul de vedere comun că această propunere foarte ambițioasă, Orizont 2020, va permite să obținem acele schimbări fundamentale de care avem uh, nevoie cu disperare în Europa. Și tabelul uh, din, publicat în 2011, unde figurau rezultatele în domeniul cercetării, a arătat că noi încă nu am prins din urmă liderii, cum sunt Statele Unite, Japonia și Corea de Sud, în domeniul cercetării. În sectorul privat, mai ales, avem uh, o mare diferență de rezultate. Și chiar dacă primirea propunerii Orizont 2020 a fost foarte pozitivă, știu că încă mai rămân multe de făcut. Nu cred că suntem de acord cu toate detaliile. Am auzit deja anumite exemple în această dimineață. Dezbaterea care are loc acum la Parlament și la Consiliu se concentrează pe acele domenii unde cred că trebuie să explicăm mai bine care sunt principiile care stau la baza întregii idei. În această privință aș vrea să evidențiez importanța construirii unor sinergii între Orizont 2020 și alte programe, de exemplu mai ales cu politica de coeziune. O să ne concentrăm asupra atingerii excelenței în inovare în toate regiunile Europei. Și, așa cum a spus și directorul meu general cu ocazia ultimului schimb de vederi care a avut loc la ITRE, că Comisia face tot ce poate pentru a finaliza un document despre legăturile care se vor înfiripa între Orizont 2020 și fondurile structurale. Avem o abordare absolut radicală cu Orizont 2020. Mai multe sectoare, mai multe domenii politice vor trebui să colaboreze dacă chiar vrem să răspundem acestei mari provocări societale diferite discipline, diferite, diferiți actori, atât din sectorul public cât și din sectorul privat, vor fi încurajați să lucreze împreună. Asta înseamnă să avem sinergii între cele trei, trei, cei trei piloni ai programului Orizont 2020. Excelența din pilonul 1 poate să ducă la noi tehnologii, de exemplu pentru stocarea carbonului, sau uh, crearea de noi produse pentru a înlocui materiile prime actuale, ceea ce se încadrează mai degrabă, mai degrabă în pilonul 3. Și tot din pilonul 3, aceste provocări societale, putem să finanțăm alte inițiative care își vor avea utilitatea pe termen scurt. Vreau să vă spun că toate provocările de societate vor fi luate în considerare și că acestea vor fi uh, o prioritate pentru Consiliul European de Cercetare, poate chiar mai mult decât primul pilon. Nu va fi tot timpul ușor să creăm aceste legături, să dinamizăm această cooperare, dar vrem să ne arătăm ambițioși. Doamnelor și domnilor, aștept cu nerăbdare următoarele discuții fructoase de la Parlament și de la Consiliu. Suntem într-un moment de răscruce. Vreau să mulțumesc uh, uh doamnei Madurel, doamnei Carvalho, domnului Skinner, domnului Irel, domnului Lambert și doamnei Matias, care sunt raportori pe acest program. Vă rog să uh, acționați cât mai repede cu putință pentru ca Parlamentul să-și încheie în timp util prima lectură. La final, aș vrea să spun câteva cuvinte despre această inițiativă foarte importantă care va fi lansată în următoarele luni și mă bucur să pot să vă dau această veste. Vrem să adoptăm o comunicare a cadrului ERA la mijlocul anului 2012. Este o comunicare care răspunde apelului lansat de Consiliul European uh, din februarie și din luna martie. Această comunicare cadru va stabili măsurile necesare pentru a ne permite să atingem acest scop și se va concentra asupra îmbunătățirii mobilității cercetătorilor, asupra dezvoltării carierelor lor, asupra transferului de cunoștințe, inclusiv acces liber la rezultatele cercetării finanțate uh, din fonduri publice. Apoi, cooperarea internațională în cercetare și inovare vor fi mai bine uh, uh, dezvoltate, aprofundate într-o altă comunicare care va fi publicată înainte de sfârșitul anului uh, curent. Pentru că știm că pe plan mondial apar noi oportunități, lucrurile se mișcă foarte repede și Europa trebuie să își adapteze cadrul de cooperare internațională ca să se concentreze mai bine pe uh, prioritățile sale. Trebuie să îmbunătățim coordonarea între Uniunea Europeană și statele membre în domeniul finanțării și trebuie să sprijinim cooperarea pe plan internațional, mai ales în acest cadru Orizont 2020. Această comunicare va avea obiective precise, detaliate, criterii și principii, de, um, um, principii operaționale. În sfârșit, înainte de sfârșitul acestui an, tot într-o comunicare, Comisia va face a doua actualizare a Uniunii Europene pentru Inovare. Vom avea noi indicatori, așa cum a promis această Uniune a Inovării și așa cum s-a arătat în concluziile summitului uh, din 4 uh, februarie 2011. și ne vom baza și pe documentele OCDE și pe statisticile elaborate de statele membre pentru a elabora această comunicare. Suntem în curs de a uh, um, fixa acești indicatori și de a-i publica. Toate aceste comunicări fac parte din programul de acțiune al Comisiei pentru anul acesta, program adoptat de către Colegiul Comisarilor condus de uh, domnul președinte Barroso și a anunțat în fața Parlamentului European. Ca să conchid, aș vrea să spun că investițiile în cercetare și dezvoltare sunt o prioritate și sunt uh, cheia pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă pe viitor. Și tot astfel vom putea să ieșim din criza economică actuală. Însă trebuie să rămânem conștienți de uh, toate dificultățile economice cu care se confruntă multe state membre. Să nu uităm însă că Europa a rămas principala economie pe plan mondial care are cea mai mare PIB și mai mult de 500 de milioane de locuitori, iar venitul pe cap de locuitor este printre cele mai mari din lume. Deci avem un potențial enorm, un potențial pe care trebuie să-l exploatăm și trebuie să dăm dovadă de eficiență și eficacitate și trebuie să avem politici realiste. Iată, într-un cuvânt, ce înseamnă Orizont 2020. Grazie al comisar. Mulțumim, doamnei comisar. Are acum cuvântul uh, domnul ministru uh, Pedersen, secretar permanent, ministru de știință, tehnologie și inovare în Danemarca. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, în primul rând vreau să îi mulțumesc Parlamentul European pentru faptul că a invitat președinția daneză să participe la acest seminar privind orizontul 2020. Aș vrea să vă prezint pe scurt starea negocierilor din punctul de vedere al Consiliului. Nu avem mult timp la dispoziție dacă vrem să punem în aplicare noul program în 2014. Noi avem ambiția ca discuțiile să avanseze atât de mult încât Consiliul să poată ajunge la un acord privind structura programului până la sfârșitul lunii mai. Din punct de vedere tehnic, vrem să avem o abordare generală parțială asupra programului, adică un acord la Consiliu privind structura viitorului program. Deci nu vom uh, ajunge la un acord privind uh, instrumentele individuale sau elementele individuale. E o discuție care va continua în timpul uh, președinției uh, cipriote și irlandeze. Toate acestea însă nu se pot întâmpla decât dacă vom colabora cu Parlamentul General, în general, și cu Comisia ITRE. Suntem convinși că cele două brațe legislative vor ajunge la un acord privind acest program Bineînțeles, sunt importante părerile părților uh, implicate, așa cum a fost și în stadiul de, de mm, consultări și așa cum va fi și în stadiul uh, ulterior negocierilor. Luna trecută la Copenhaga am uh, avut o conferință ministerială la care ministrii au vorbit despre acest program cu principalii uh, actori. Un dialog foarte fructuos cu reprezentanții ai mediului de știință, ai mediului de afaceri. Doamna Carvalho de la Parlamentul European a putut, din fericire, să participe și să reprezinte acolo Comisia ITRE. La conferință s-a vorbit despre foarte multe lucruri importante și voi spune acum care au fost principalele subiecte. În ceea ce privește excelența în domeniul științei. S-a hotărât să se mențină acest criteriu pentru finanțare. E ceva prioritar dacă vrem să ne menținem competitivitatea. De asemenea, există mare sprijin pentru Consiliul European pentru Cercetare. La Consiliu s-a spus că structura simplă și un număr limitat de instrumente e soluția pentru a avea succes și că nu trebuie schimbată. De asemenea, a existat sprijin pentru creșterea bugetului Consiliului European pentru cercetare, însă nu s-au discutat cifrele. Mobilitatea tinerilor cercetători a fost subliniată ca fiind importantă. E important ca aceștia să aibă perspective de carieră. Importanța infrastructurii de cercetare a fost un alt subiect, inclusiv importanța găsirii finanțării de la fondurile structurale. Aici sinergia între Orizont 2020 și fondurile structurale trebuie asigurată și s-a spus că e unul din principalele aspecte. Leadership-ul industrial. Aici mesajul e clar. Orizont 2020 trebuie să oprească declinul industrial. Participarea industriei și a IMM-urilor trebuie asigurată prin instrumente țintite și prin niște reguli de participare mai simple. Aici trebuie spus că simplificarea e o prioritate pe agenda de lucru. Iar noul echilibru între încredere și control trebuie stabilit. Mai multă birocrație și mai multă cercetare. Acesta ar trebui să fie spiritul călăuzitor. Colaborarea dintre sectorul uh, industrial și cel de știință trebuie uh, consolidată. Și unii protagoniști au spus că Europa se pricepe bine la știință, însă nu se pricepe la a aduce noi produse pe piață. Și aici legătura dintre cercetare și producție e un element central care trebuie sprijinit. Câte despre principalele provocări. S-a vorbit despre abordarea orientată către misiuni, despre nevoia de a asigura o abordare interdisciplinară pentru a găsi soluții la modificările de societate care survin. Științele sociale joacă un rol important și s-a spus că acestea trebuie incluse în, în ceea ce privește toate provocările. Fie că vorbim de schimbarea climatică, de energie sau de asigurarea unei îmbătrâniri în condiții de sănătate, și comportamentul persoanelor e foarte important. Mai mult, s-a subliniat că apelurile de ofertă trebuie să fie mai generale pentru a le oferi celor care solicită participarea mai multă creativitate. Nevoie de flexibilitate pentru a adapta obiectivele Orizont 2020 la noile provocări. Cu alte scufinte, actorii naționali cer o interdisciplinaritate, cer de asemenea mai multă flexibilitate, așa cum s-a spus și azi dimineață. La Consiliu lucrările se axează mai ales pe ce v-am spus tocmai acum. Și ne păstrăm încrederea. Credem că vom putea ajunge la o primă înțelegere până la sfârșitul lunii mai. Iar de-a lungul acestui proces așteptăm cu nerăbdare să continuăm dialogul cu Parlamentul European, inclusiv seminarul de politică pe care îl vom organiza împreună pe 8 mai. Cu aceste comentarii îmi închei prezentarea, doamnă președinte, și vă mulțumesc. Grazie al signor Pedersen. Mulțumesc, domnule Petersen. Am acum plăcerea de a vă, de a vă prezenta principalul vorbitor de astăzi, doctorul Bartălii care are un doctorat de la Stanford, e o persoană care cunoaște foarte bine situația atât uh, din Europa cât și din California, din SUA. Are o experiență profesională de peste 15 ani, uh, când a ocupat poziții uh, de vârf în, corpor, în companii de tehnologie globală, de consultanță, în startup-uri, um, a lucrat cu investitori instituționali și cu universități de cercetare de vârf. Experiența sa din Europa include uh, misiuni la Dublin, Stuttgart, Viena, Praga, Barcelona și Londra. Deci are o mare experiență în California, să cunoaște foarte bine realitatea europeană. Domnule Barton Lee, aveți cuvântul. President Sartori, thank you very much for, for... Doamnă Sartori, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea frumoasă pe care mi-ați făcut-o. E o onoare pentru mine să vin uh, în inima Uniunii Europene din Silicon Valley, aici la Bruxelles. Călătoria a fost lungă. Eu sper ca scurta uh, prezentare pe care o voi face să fie Uh, diferită de celelalte prezentări pe care le-ați auzit deja în această dimineață și să fie și una cu puțin divertisment. Eu sunt din Republica California, nu din Statele Unite ale Americii, trebuie să știți asta. Avem mai multe republici, una dintre ele fiind Republica Texas, dar nu o să vorbesc despre aceea astăzi. Iar în California este Silicon Valley. Doresc să mulțumesc uh, și uh, Um, doamnei Cristina Gutierrez Cortines, uh, eurodeputat, uh, domnului Gay Oren, care s-a ocupat de logistică și transport pentru că eu să ajung aici. Câteva lucruri despre mine, dar foarte repede, fiindcă ne vom axa pe etapa de tranziție din Silicon Valley despre impactul ca fiind etalonul pentru Orizont 2020, urmând să finalizăm uh, discutând despre ce este Uh, în opinia mea, criza europeană și ce recomandări se pot face. Așadar, principalul mesaj pe care îl voi transmite astăzi se referă la impact. Impactul asupra uh, locului, locurilor de uh, muncă. Și voi vorbi despre trei domenii specifice, despre cum este distribuit impactul. În programul cadru de cercetare 7, cu care eu sunt familiar, fiindcă l-am evaluat în două rânduri, cred că um, regăsim multe lucruri care pot fi preluate în orizont 2020. De asemenea, voi vorbi foarte pe scurt și în ceea ce privește analiza de impact, studiul de impact, așa cum le facem noi în SUA și ce înseamnă pentru evaluarea impactului Orizont 2020 și magnitudinea, um, acestui program în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Mă axez asupra impactului în această zi, fiindcă despre asta e vorba când discutați despre acest program dumneavoastră în calitate de eurodeputați. Vreți să existe locuri de muncă create pe termen mediu și lung în uh, municipalitatea dumneavoastră, în regiunea dumneavoastră și în țara dumneavoastră. Despre asta e vorba, despre asta, de asta le pasă și celor de acasă. How does research and innovation get translated into job? Și până la urmă vrem să știm cum cercetarea și inovarea se traduc în îmbunătățirea calității vieții, în crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Voi vorbi uh, de asemenea asemenea și despre ingineria mecanică, voi vorbi despre uh, pâlnii și conducte și voi uh, oferi câteva detalii specifice. Vreau să vă spun că eu uh, vorbesc direct și uneori vin cu provocări. Poate o să vi se pară că e provocatoare intervenția mea și chiar asta și sper, pentru că vreau divertisment și vreau perspectivă uh, de la Bruxelles. Și vreau să fie diferit uh, față de ceea ce ascultăm de obicei în capitalele europene. Bun, discutam așadar uh, despre mine. Doamna Sartori deja m-a prezentat. Am terminat uh, școala de inginerie la Stanford, nu școala de uh, uh, antreprenoriat. Uh, cunoașteți multe firme care au pornit de acolo, Google, Cisco, Hewlett Packard și așa mai departe, care sunt firme ce în continuare au un impact global și care au schimbat lumea și care pe mai departe sunt niște motoare pentru ocupare și inovare aici în Europa. Deci am făcut uh, școala de inginerie de la Stanford, care în continuare rămâne în centrul inovării din Silicon Valley. Poate că veți să veniți să ne vizitați. Predau uh, antreprenoriat uh, și inginerie. Am uh, avut un seminar pe care l-am uh, finalizat pe 12 martie și am avut un uh, panel cu tot felul de reprezentanți din domeniu, din Silicon Valley, cu investitori de top care vorbesc despre fluxul ce există, fluxul de oferte din uh, Europa. 78% din companiile de startup vin din Europa și am analizat unde este antreprenoriatul cel mai bun, unde există lacune și ce strategie poate fi identificată cu privire la Europa. În ultimii patru ani, uh, cât am predat acest seminar, am putut să vedem uh, Uh, care sunt țările în care noi am creat parteneriate guvernamentale sau am creat parteneriate cu agenții industriali. Deci aveți această imagine care arată că suntem prezenți din uh, Islanda până în Rusia, din Scandinavia până la Mediterana. Este foarte, uh, este foarte uh, amplă acțiunea noastră. Deci, vedeți țările colorate, în acelea am fost. Prima dată am uh, vizitat Comisia ITRE în februarie anul trecut. Am discutat uh, cu eurodeputații de uh, atunci și acest lucru a servit evaluării programului cadru 7. Deja știu cum funcționează programele pe cercetare și inovare aici la Bruxelles. Asta m-a ajutat. Și o experiență personală semnificativă pentru mine în ceea ce privește înțelegerea sistemului european și modul în care lucrurile funcționează aici. Am fost invitat uh, în grupul uh, de lucru special pentru Irlanda în 2009-2010 și a fost foarte important pentru mine să înțeleg cum funcționează statul irlandez, cum funcționează startup-urile cu capital de risc, cum funcționează universitățile și cum anume putem să înțelegem ce se întâmplă în Europa comparativ activ cu Irlanda. De asemenea, cu privire la companiile de startup europene, am uh, analizat situația mai multe companii. Am fost la Daimler în Stuttgart și la ora actuală uh, suntem activi în Irlanda și oferim consiliere. Iată, aveți o listă cu documente și interviuri în pregătire uh, Vedeți uh, câteva abrevieri uh, pe ecran, sunt organizații, uh, documente și așa mai departe pe care noi le avem în vedere, foruri importante. Și acum, referitor la Silicon Valley și situația de astăzi. Avem cam 3 milioane de locuitori, 1,3 milioane de locuri de muncă, high-tech, suntem foarte prezenți în tot ceea ce ține de software, de media, divertisment, medicină, instrumente medicale 40% din capitalul de risc uh, din SUA este reprezentat aici în investiții în 2011, iar Silicon Valley este o zonă foarte mobilă. Uh, acum vedem emergența economiei aplicațiilor construite pe uh, platforme Android, Apple, iPhone, tablete iPad, Windows, Windows Uh, fiind acum inclus într-un parteneriat. Deci e o economie în plină ascensiune în Silicon Valley care se mișcă mult mai repede decât uh, industria mainstream în ceea ce privește tehnologia și vedem ce se întâmplă. Um, tot ceea ce ține de industria mobilă, aceasta se combină acum cu transferul de date prin cloud, prin nori și vedem că viitorul este reprezentat, spre exemplu, de uh, uh, servicii de sănătate digitale. Deci există mai multe piese care se contopesc în ceea ce privește formarea unei, uh, unui uh, puzzle digital în plan global. Vă interesează poate un studiu recent din februarie care se axează pe crearea de locuri de muncă uh, în economia aplicațiilor. Când spun app economy, economia aplicațiilor, mă refer doar la crearea de software pentru aplicații pentru Apple, Android, BlackBerry și Nokia, Nokia Microsoft. Vreau să știți că acest studiu a conchis că s-au creat în SUA sau, fie au fost, sau au fost menținute aproximativ 500.000 de locuri de muncă în 4 ani de zile doar pe aplicații. Deci, E vorba de o nouă marjă de manevră aici, de măsură, măsurători, care indică foarte clar care este evoluția economică a acestui sector, lucru care este relevant și pentru Europa, în regiunile în care software-ul și smartphone-urile și uh, mobilitatea prin cloud nu sunt atât de uh, marcant dezvoltate precum în Silicon Valley. Deci nu uitați, 500.000 de mii de locuri de muncă în SUA în doar patru ani, mare parte din acestea uh, fiind de fapt în Silicon Valley. Iată așadar domeniul în care noi considerăm că SUA se detașează de alte părți ale lumii, fiindcă dinamica creșterii este mult mai mare, este într-un ritm accelerat, susținut lucru care nu este de regăsit și în alte domenii high-tech, precum cel al instrumentelor medicale. Avem un întreg ecosistem uh, dezvoltat în jurul capitalului de risc, uh, coaching și așa mai departe. Și multe startup-uri europene vin în Silicon Valley pentru a participa activ la economia uh, aplicațiilor. Foarte pe scurt vreau să uh, mă refer la situația capitalului de risc la ora actuală în uh, trimestrul 4 din 2011 uh, în SUA. Aveți acum în față o plăcintă care arată care este evoluția în plan sectorial. Veți vedea că pe partea stângă avem cea mai mare bucată maroniu roșiatică. Acesta este sectorul de top și sper ca restul să poată fi deslușit pe măsură ce urmăriți uh, chartul. Și acum să trecem mai departe la tot la impact cu privire la uh, ce se întâmplă în Silicon Valley și care vor fi cele trei zone de impact pe care vreau să mă axez. Eu, în primul rând, cred că e foarte important să ne axăm pe progresul semnificativ atât în implementarea cât și în regândirea uh, programelor de cercetare și inovare la Comisia Europeană. În ultimii ani uh, lucrurile s-au schimbat și mă bucur că Orizont 2020 este în mod explicit un program care e menit a depăși anumite blocaje, anumite neajunsuri din uh, PC7 pe care eu uh, personal le-am constatat în momentul în care am fost evaluator expert pe lângă cont. Am participat la niște sesiuni de evaluare în cadrul cărora am avut membrii de la comisie care mi-au spus să nu uh, includ comercializarea în impact, dar am refuzat să fac asta pentru că eu nu am considerat că ar fi în serviciul cetățenilor europeni. De asemenea, s-a progresat foarte mult în ceea ce privește conceptul uh, care se învârte în jurul Orizont 2020 prin comparație cu PC7. Doamna comisar Gigan Queen știe poate mai bine decât mine ce se întâmplă cu sistemul brevetărilor în Uniunea Inovării. E nevoie de un sistem unitar de brevetare Mă voi referi și la investițiile transfrontaliere. Aici, un element care a rezultat uh, în grupul de inovare irlandez este că designul produselor a fost inclus în uh, strategia ingineriei irlandeze. Acest lucru lipsea în uh, acest domeniu și acum Universitatea din Stanford colaborează cu, universitățile, cu două universități irlandeze astfel încât să includă acești parametri în plan academic pentru ca apoi să fie transpus pe piață. Așadar, elaborăm designul uh, incluzându-l direct în agenda europeană, ceea ce este un element inovator. Ne vom axa și pe distribuirea impactului prin uh, Orizont 2020. Deci, uh, din nou, pe fondul Silicon Valley și pe fondul startup-ului comercializării, iată care este evaluarea mea. Uh, care sunt punctele focale uh, din Europa în ceea ce privește capitalul de risc în 2012. Poate că veți fi de acord cu mine când spun că unele puncte focale nu sunt listate, dar iată care sunt cele despre care eu consider că sunt o ligă aparte. Avem Londra, Berlin, Helsinki, care într-adevăr uh, ies în evidență în ceea ce privește antreprenoriatul, Zurich, Stockholm, Dublin, Uh, vin uh, în forță din urmă în ceea ce privește capitalul de risc și în ceea ce privește Angel Capital. Vedem așa care este situația actuală în Europa. Putem să estimăm ce se întâmplă în următorii 5 până la 10 ani. Ce se va întâmpla cu noile startup-uri care pot fi create prin PC7 și care mai apoi pot fi continuate în orizont 2020. Unde se vor duce pentru a obține angel și venture capital în ceea ce privește uh, accesarea pieței? Dacă nu se schimbă accesul la capitalul de risc, atunci multe companii din Europa de Est și din Mediterana se vor simți obligate să se mute altundeva în Europa pentru a avea acces la toate tipurile de capital. Pericolul aici este că distribuirea ar putea fi um, neomogenă distribuirea veniturilor prin uh, programele de finanțare, lucru care ar putea să devină problematic în Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât problema rămâne neadresată. Așadar, în ceea ce privește investițiile transfrontaliere, e foarte important să ținem cont de inițiativa care a fost convenită la DG Enterprise, nu neapărat ca parte din uh, mandatul pe cercetare. Aceasta trebuie să fie strâns cuplată de Digi Cercetare Orizont 2020, pentru că e foarte important ce se va întâmpla la nivelul investițiilor transfrontaliere. E foarte important, mai ales în relație cu crearea de locuri de muncă, omogenizarea acestei uh, um, ocupări. Așa că grupul de experți uh, de la Comisie în ceea ce privește um, Firmele inovatoare transfrontaliere și uh, găsirea de investitori uh, pe termen durabil uh, au în față niște sarcini foarte importante. Acum o să vorbesc puțin mai mult despre analiza de impact și abordarea pe care o folosim noi în SUA, care este de sus în jos. Din nou revenim la pâlni și conducte și o să vă dau câteva exemple. Folosim pâl, sistemul pâlnie și conductă pentru a arăta cum anume uh, trecem un startup prin diferitele uh, etape de dezvoltare. Cum ajungi de la idee la produs și care este rata mortalității, adică eșecul. E un lucru la care se gândesc toți investitorii tot timpul. Deci, uh, conductele de inovare arată în felul următor, ca în această imagine. Aici vedeți o imagine din, de la grupul de lucru național irlandez, în ultimul său raport. S-a oferit o schemă pentru Uh, fluxul uh, investițiilor în Irlanda. Deci avem toate acele idei și toate acele concepte care merg către startup și apoi ies, uh, ajung către exit, și anume accesarea pieței, când ies pe piață produsele. Companiile care eșuează pot să recicleze talentul și să-l repună pe piață și asta e de fapt de dorit, pentru că nu vrem să se piardă talentul în firme, firme mici care se blochează și nu cresc absolut deloc și nu ajung nicăieri. Iată exemplul prin care putem să folosim conceptul de pâlnie, de filtrare, astfel încât să ajungem la inovare. Așa s-a întâmplat în Irlanda. Vorbim așadar despre niște noțiuni conceptuale la care apelăm în momentul în care ne gândim la firme de startup și la cum le putem trece prin pâlnie. Tot ceea ce cu albastru reprezintă uh, prestadiile de formare vorba de consorții care rezultă prin Orizont 2020 în universități și așa mai departe, după care le trecem prin pâlnie, prin diferite stadii, avem patru, 1, 2, 3, 4 și la fiecare stadiu un anumit procentaj din variate motive uh, eșuează. În primul stadiu uh, eșuează cei mai mulți, în unele state 70-80% din companie eșuează. Deci inputul în stânga este foarte mare, avem foarte multe startup-uri, dar mulți uh, eșuează la început. La final uh, vedem că cei puțini au totuși succes. Aveți uh, câteva date statistice în ceea ce privește rata eșecului. Vedeți cum se poate măsura Um, impactul uh, acestor startup-uri, uh, calculăm succesul în funcție de uh, locuri de muncă create pe sector, pe țară și așa mai departe. E din nou o aplicare de jos în sus, sensul întreg al pâlniei fiind acela de a fi în măsură să estimăm de la bun început ce succes putem să avem la final, pentru ca acest succes să fie multiplicat, astfel încât să putem să avem un estimativ total în ceea ce privește noile locuri de muncă create. Uh, sunt uh, modele pe care le utilizează uh, IMM-urile în etapelor de creștere, dar și consorții de cercetare. Și acest, acela, aceeași formulă se poate aplica și uh, succesul estimat în urma Orizont 2020. Deci puteți să-l utilizați și dumneavoastră. Analysis. Importanța acestui fel de analiză <clears throat> e că e o abordare de jos în sus, folosită de către investitori, dar și de către cei care aplică, de exemplu, programele. Uh, pentru programele pentru micile afaceri, companiile trec prin diferite stadii de dezvoltare pentru primirea de uh, finanțare. Și aici un factor cheie, cheie e uh, rata de eșec la fiecare etapă. În cazul Europei, de exemplu, cred că ar trebui să fie posibil să se facă astfel de analize pâlnie pentru fiecare țară. Unele țări uh, au uh, mai mari greutăți deoarece nu au o populație statistică care să poată facă asta, însă un element interesant nou din politicile de inovare ar putea fi următor. Deci țările încep să vadă câte startup-uri trec prin această pâlnie an de an pentru a vedea care este rata eșecului. Deci astfel se monitorizează situația în ceea ce privește inovarea. Și astfel să știe cum poate fi redusă rata eșecului și cum poate fi îmbunătățită rata succesului. De asemenea, se poate face și o analiză sectorială, deoarece rata eșecului e diferită de la TIC-uri, de exemplu, sau la echipamentele medicale. Ideea e să ne dăm seama că e o abordare de jos în sus, care poate fi aplicată pentru a analiza locurile de muncă în uh, aval, pentru a vedea care este situația, bazându-ne pe date istorice, să vedem care va fi rezultatul uh, proiectelor din uh, FP7. Deci e un model care poate fi folosit și pe viitor. Însă, în urma conversațiilor recente la Comisia Europeană, mi s-a spus că DG Enterprise nu folosește oficial acest tip de analiză pâlnie. Și sper să mă corectați, sper să mă înșel eu. La DG Cercetare nu se folosește acest fel de analiză pentru a analiza impactul uh, celui de-a șaptelea program cadru sau Orizont 2020. Impresia mea e că locurile de muncă care sunt asociate cu impactul naval pentru orizont 2020 vin mai multe pe urma unor modele macroeconomice și eu nu știu exact de unde sunt culese datele pentru acele modele și pe ce presupuneri se bazează întreg acest proces. Și iată că ajung la magnitudinea impactului pentru crearea de noi locuri de muncă în cadrul Orizont 2020. S-a spus că impactul estimativ, deci de fiecare dată vorba aici de estimări, e ca până în 2025 să se creeze aproximativ 7,5 uh, milioane de noi locuri de muncă. Deci uh, într-o perioadă de 12 ani. Dacă vă uitați în partea dreaptă a slide-ului, vedeți 7,5 cutiuțe, care reprezintă câte 500.000 de noi locuri de muncă create de aplicații în economia americană. Decă, deci dacă acesta este etalonul dumneavoastră, pentru a calcula numărul de locuri create pe o anumită perioadă de timp, vă dați seama că această cifră de 3,7 milioane în 12 uh, ani înseamnă că rata de creare a locurilor de muncă în orizont 2020 va fi de două ori mai mare decât cea a economiei bazate pe aplicații din SUA, cu mai puțin de jumătate din investiții bazate pe TIC-uri. Deci întrebarea mea, dat fiind această comparație făcută cu aplicațiile în SUA, deci doar economia software, soft, de soft aici, deci, eu mă întreb dacă E o cifră credibilă, 3,7 milioane de locuri de muncă în această perioadă. Și întrebarea mea ar fi dacă am face o analiză de jos în sus, de tip pâlne, cum v-am alățat eu acum. Deci mă întreb dacă o astfel de analiză ar uh, susține o astfel de estimare de 3,7 milioane noi locuri de muncă. Uh, Ceea ce privește viitorul, eu cred că criza nu ține de moneda euro sau de nivelul de îndatorare. E o criză a inovării. De fapt, asta e, acesta e miezul problemei, miezul crizei actuale și, din păcate, nu se acordă suficient atenție acest element nici din partea expertărilor, nici din partea mijloacelor de comunicare. Și printr-o criză a inovației, mă refer, bineînțeles aici eu mă refer la Silicon Valley, care are rata de startup cea mai ridicată de creare de locuri de muncă la nivel internațional. Deci sunt niște declarații relative și poate că aici voi părea eu provocator. Deci din punctul nostru de vedere avem impresia că Uniunea Europeană suferă în mod cronic de locuri de muncă nou create, suferă de absența startup-urilor, suferă de lipsa unor startup-uri în domeniul TIC-ului. Când a fost perioada Google, sute, sute și, și mii de noi companii au, au apărut. Așa se întâmplă și cu Facebook. Se vor crea peste o mie de noi milionari, practic, de pe urma acestei companii. Deci dați-vă seama care este efectul din Silicon Valley, care n-a mai fost văzut în altă parte. Gândiți-vă la Nokia, gândiți-vă la alte companii. Sau la SAP. Deci nu e comparabil ceea ce s-a întâmplat uh, cu aceste două companii și toate aplicațiile care au fost create pentru aceste două companii în Silicon Valley. Deci noi nu vedem produse noi, uh, inovante, care să fie făcute în Europa și care să schimbe întreaga lume. Și asta din cauza că aici software-ul nu este luat atât de în serios ca în Silicon Valley, ca fiind un, o forță motrice pentru crearea de locuri de muncă. Și aici mă gândesc și la industrie și la guverne. Există însă niște excepții, acele puncte focale pe care le-am menționat. Însă atunci când nu te accesezi pe soft și când uh, te duci, te accesezi pe infrastructura masivă, pe temele tradiționale pe care le are Europa, unde aici uh, e clar că există o infrastructură mult mai mare decât Statele Unite ale Americii, e bine, atunci uh, rata de succes e mult mai scăzută decât la software. Deci dacă vrei să trimiți programe soft către SUA. Uh, bine, unii se gândesc că n-au cum să intre în concurență cu Silicon Valley, cu excepția finlandezilor care fac acest lucru. Deci eu nu cred că trebuie făcut neapărat acest lucru. Nu e vorba doar de confruntarea între Silicon Valley și Europa. Și alte regiuni americane au mari probleme. Gândiți-vă la zona Detroitului, uh, unde a fost înainte industria auto și unde e foarte greu să se reconstruiască economia, zonele care fusese industrializate. Deci sunt uh, zone care nu au elemente de software puternice și unde creșterea locurilor de muncă e mult mai redusă pe termen lung. Câteva din recomandările mele. Uneori nu poți depinde de institutele de cercetare și asta e valabil mai ales în Europa. Deci nu poți depinde de acestea pentru a face lucrurile să avanseze în ceea ce privește comercializarea și crearea de noi companii. Există o serie de probleme, de chestiuni legate de institutele de cercetare. Am avut niște declarații clare azi dimineața. Ați văzut că excelența științifică e principalul scop. Noi credem că putem avea în aceeași instituție și o excelență științifică și una de inovare. Și vedem că în Europa există aici o linie de demarcație mult mai clară între instituțiile de cercetare și cele care se ocupă de inovare. Și aici sprijin eu nouă inițiativă din Orizont 2020 de a începe să se consolideze IMM-urile în cadrul instituțiilor de cercetare și inovare pentru a fi stimulați de ceea ce se întâmplă pe piață și pentru a stimula creativitatea IMM-urilor. Asta e foarte important pentru Europa. De asemenea, să ne dăm seama că nu doar cercetarea duce la inovare. Asta a fost o greșeală majoră, cred eu. Și am văzut asta și în acel task force irlandez, care a fost creat în jurul universităților de cercetare. Și pe lângă câteva pagini pe care le-am făcut pentru a nu-l pune într-o situație jenantă pe primul ministru, nu s-a prea inovat nimic. Deci e un domeniu în care Comisia Europeană ar trebui să analizeze mai mult lucrurile pentru a face niște programe specifice, deoarece nu e suficient să avem uh, uh inovare determinată de, uh, de cercetare. Avem companii care ar putea să vă ofere șanse pe termen lung, aici mai mult decât în SUA. Deci eu cred că e o greșeală din multe strategii naționale de cercetare, această legătură între cercetare și inovare. Acum să vedem ce se întâmplă cu organizarea proiectelor în orizont 2020. Eu cred că multe pot fi făcute pentru mai multă transparență, pentru drepturile de proprietate intelectuală, pentru arhive, pentru tot ceea ce se creează în FP7 și în orizont 2020, pentru ca astfel toate companiile să poată căuta într-un singur loc uh, licențele, autorizările. Să vedem cum putem crește uh, participarea tuturor părților. În ceea ce privește comercializarea, e important aici să vorbim de simplificare și să vedem cum putem implica de asemenea și organizații americane am avut un atelier la Stanford când o echipă de la FP7 de la Bruxelles a venit uh, la noi. Au participat uh, IMM-uri, a participat NASA, profesori de la Berkeley, de pe toată coasta de vest. A fost moderatorul discuțiilor. Le-am explicat ce însemnau acele cuvinte din prezentările comisiei pe americanește deci după ce le-am explicat toate acestea timp de o zi și jumătate și-au dat seama că oricum e foarte dificil să participe la consorțiile din FP7. Deci eu cred că ar fi bine să se stabilească <coughs> programe de informare la nivel național și din munca mea cu universitățile știu că e bine să ai niște informații clar pentru decanii de la școlile de inginerie, la școlile de afaceri, pentru ca aceștia să știe despre ce e vorba. E o măsurătoare foarte bună a performanței, folosită peste tot în lume. Și acum, o altă problemă legată de consorții. Fragmentarea proprietății drepturilor de proprietate intelectuală. Și aici apar probleme legate de, de drepturile de proprietate intelectuală. E important ca industria capitalului de risc să fie implicată în discuții uh, Există și acea rețea așa numiților business angels, deci alți investitori, nu cei uh, de capital de risc. În Statele Unite ale Americii, capitalul de risc niciodată nu va acoperi totul. Deci e nevoie și de un alt fel de investitori. Să nu uităm că e o chestiune foarte delicată. Eu cred că reforma universităților trebuie să fie în centrul uh, agendei europene, deoarece dacă nu intrăm în universități, dacă nu schimbăm mentalitatea acolo și dacă studenții împreună cu profesorii nu vor crea startup-uri, dacă nu vom avea grupuri în instituții care vor cere schimbări sociale, atunci nu se va întâmpla nimic. Europa. Fără așa ceva nu vom fără așa ceva nu vom obține nimic. Și când mă uit la acest program, deci mă întreb dacă în orizont 2020 e vreun element nou care va crea acel punct de răscruce pentru Europa. O vom lua către creștere sau nu? Dacă nu abordați această problemă a reformării universităților, nu veți ajunge la acel moment hotărător. O țară care a luat aurul de corne în acest sens e Finlanda. Poate că ați văzut ce s-a întâmplat cu reforma universităților din Finlanda. Știți că în 2009 uh, au, uh, au trecut prin acest nou proces, finlandezii în mod strategic și deliberat au și-au reformat sistemul universitar pentru a le permite tuturor universităților publice să fie independente, autonome, să nu mai facă parte din serviciul guvernamental, deci să poată interacționa mult mai ușor cu companiile, cu întreprinzătorii, deci să nu mai fie acele bariere Aici se încheie prezentarea mea și aștept, bineînțeles, întrebările dumneavoastră pentru a vă da răspunsuri. Grazie. Mulțumim, domnule Bartonley. Acum avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Ați observat că și acum am depășit timpul. M-am consultat și cu secretariatul, dar având în vedere faptul că domnul Lee venea tocmai din California, mi s-a părut interesant să îl lăsăm să vorbească cât și-a dorit ca să avem o idee despre această experiență din afara Europei. Deci două minute acum maxim per uh, uh vorbitor. Începem cu domnul Eller. Am două întrebări. Prima prima dată mă adresez Consiliului de Ministri și domnului ministru cu toată politețea. După ce am ascultat în uh, prezentarea dumneavoastră, vreau să spun că sunt cam pesimist în ceea ce privește modul în care decur negocierile între Parlament și Consiliul de Ministri și vin cu două întrebări. În primul rând, noi nu înțelegem de ce președinția daneză a decis ca nici măcar la următorul Consiliu de Ministri pe competitivitate să discute despre participare. Uh, pentru că, practic, avem un calcul cu mai multe necunoscute. Nu avem un cadru financiar predefinit, multianual, ca să putem să știm ce gestionăm când și ă, deocamdată vedem că nici la următorul Consiliu de Competitivitate ministrii nu sunt dispuși să preia acest subiect pe ordinea de zi, chit că Parlamentul, atât prin uh, Horizon 2020, cât și prin regulile de participare, dezbate tocmai acest subiect. Deci, în ce măsură Consiliul de Ministri este, este Uh, uh, în poziția de a-și exprima opinia pe acest subiect. Eu vă spun foarte pe șleau. Așteptăm un angajament ferm din partea președinției daneze și faptul că s-a anunțat că în timpul președinției dumneavoastră nu se va vorbi despre aceste reguli de participare, mie mi se pare că este o negare a răspunderii uh, și va fi foarte dificil să negociem împreună cu dumneavoastră. Deci Parlamentul și Consiliul vor negocia foarte dificil din cauza asta. Așa că poate că am putea să ascultăm din partea dumneavoastră cum anume ierarhizați întreaga tematică. Pentru că dacă rămânem la cadrul financiar existent, pe 2013 ar avea ar loc o creștere cu 6-10% a bugetului, dar în termen real vorbim despre o creștere moderată. Și așa se face că nu vom reuși să implementăm obiectivul de 3% din PIB alocat până în 2020 cercetării și inovării. Deci vom ști că, deja că obiectivele uh, pentru 2020 nu sunt uh, fezabile. Și a doua întrebare este către doamna comisar Gigan Quinn. Am ascultat prezentările anterioare, s-a discutat despre antreprenoriat și capital de risc. Pe lângă Uh, programele care au vizat o facilitate de gestionare comună a riscului, risk sharing, am uh, vrut să ne axăm mai mult pe credite și am uh, omis antreprenoriatul. Dacă cheltuim 4 miliarde la efectul de pârghie, ajungem cumva la o sumă totală de 40 de miliarde, iar o dimensiune adițională ar fi foarte importantă, mai ales pentru că se vorbește despre dezvoltarea antreprenoriatului. Ce părere aveți dumneavoastră? Și ultima întrebare se referă la dimensiunea internațională, care a fost și ea menționată. Am văzut care este situația în America, am văzut în ce măsură programele de plasare de noi produse pe piață sunt atrăgătoare sau nu. Ei bine, în ceea ce privește programele specifice, au fost menționate o serie de obiective. Vorbim, de exemplu, despre economiile emergente, despre uh, vecinătate, despre extindere, despre țările în curs de dezvoltare. Ne referim la, chestii, la chestiuni foarte concrete, cum ar fi studii clinice, uh, în biotehnologie um, și alte proiecte de acest uh, gen. Dar care este dimensiunea strategică? Cu ce parte ne reacționăm și în ce condiții? cum anume vrem să facem ca participarea regiunilor excelente să fie una reală în cadrul programului uh, de cercetare a Uniunii Europene și cum să o îmbunătățim acolo unde ea există. Mulțumesc. Domnul Tsukalas are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și reprezentantului Consiliului și doamnei comisar. Felicitări pentru felul în care ați discutat despre nevoia de cooperare între programele de cercetare și fondurile structurale. Eu sper că această inițiativă din partea Comisiei chiar va prinde contur în țările care sunt cu mult în întârziere, mai ales în ce privește uh, absorpția fondurilor structurale. Ne trebuie un mecanism de sprijin la fel cum avem mecanisme de sprijin economic. Avem nevoie de asemenea mecanisme și în domeniul tehnologic, dacă chiar ne dorim să avem excelență peste tot în Europa. Și dacă tot dorim despre excelență, vreau să revin acum la Republica California și la ce ne-a spus domnul dr. Lee. Cu stilul său foarte original și inimitabil, ne-a spus cum vedea el Europa. El ne-a spus că din cauza viziunii noastre individualiste, o să fim tot timpul victime ale propriei noastre îngustimi, de a propriei noastre viziuni înguste. Pentru că cercetătorii nu au cum să vadă perspective de evoluție pentru cariera lor. Și avem un adevărat deficit în ce privește inovarea și, bineînțeles, în ce privește capitalul de risc. Cum putem să rezolvăm această problemă a deficitului? Acum suntem în aceeași situație precum Statele Unite în anii 20, 1920. Noi nu avem universități care colaborează atât de bine în Europa precum uh, colaborează universitățile din Statele Unite. Pentru mine viitorul este foarte negru dacă nu vom uh, lua exemplu Statelor Unite în acest domeniu. Mulțumesc. Domnul Chele are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Le mulțumesc vorbitorilor noștri pentru excelentele prezentări. De altfel, doamna comisar a dat tonul aici. Da, văd că noi uh, nu ajungem din uh, urmă SUA, Japonia sau Corea de Sud și trebuie să facem, parte, să facem asta ca parte din uh, strategia 2020 prin politica de coeziune și prin sinergii. Dr. Peterson vorbea că Europa se pricepe la știință, însă nu la pune produse pe piață. Deci, domnule Bartenley, ce trebuie să facem pentru a obține rezultate? Uh, și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Am avut privilegiul de a merge în uh, Silicon Valley anul trecut cu delegația de aici, cu Peter Skinner și cu alții și am văzut ce succese aveți acolo. Și vrem să transferăm același model de reușită și aici, în Europa. Întrebarea mea este pentru doamna comisar. Ceea ce ne spunea domnul Barton Lee ne spunea că trebuie să ne judecăm uh, succesul în funcție de locuri de muncă și de noi produse, deci nu în funcție de cât s-a cheltuit. Și aici ajung la institutele de cercetare, la universități. Acestea ar trebui să creeze aici um, o masă pentru a schimba lucrurile. Deci mă întreb, pentru 2020 putem să ne atingem obiectivele în ceea ce privește noile produse. Putem atinge acea țintă de 3,7 milioane noi locuri de muncă? Dacă continuăm tot așa. Mulțumesc. Vielen Dank. Domnul Glante, mulțumesc. De dragul um, conciziei, doresc doar să mulțumesc uh, domnului Benton Lee pentru prezentarea conținând multe adevăruri. Am două întrebări către președinția daneză și către comisie. Mai întâi Consiliului. Um... În ceea ce privește spusele domnului Eller, sunt perfect de acord cu privire la reguli de participare, dar pentru mine ar fi foarte important că atunci când spuneți că bugetul va fi votat, cel mai probabil, sub președinția irlandeză, să vedem despre ce vorbim. Discutim despre Orizont 2020 în toate componentele sale sau sunteți în măsură, în calitate de președinție, să propuneți măsuri de uh, reducere? Pentru că sigur că putem ca în fiecare zi, de două, trei ori, să uh, sugerăm uh, uh mărirea bugetului, dar până la urmă aceste proiecte eșuează la Consiliu. Așa că trebuie să discutăm despre uh, unde anume ne vom concentra cu uh, reducerile bugetare. Aș vrea să ascult din partea Consiliului ce are de spus, uh, pentru ca la final să nu mai fie doar uh, Parlamentul cel care strică toate jocurile și este cel care mereu uh, spune unde să se taie și ce să se taie. Iar către comisia am următoarea întrebare. Uh, vrem să avem acea scară către excelență. Și există mai multe eforturi pentru a aduce la oaltă politica regională uh, cu celelalte sectoare în vederea inovării. Ei bine, cum anume uh, întrevedeți, uh, pre, mă scuzați, anume previzionați crearea unui concurs de excelență, astfel încât să coordonăm tot ceea ce există, utilizarea de fonduri structurale în statele membre, câteva și pentru cercetare, astfel încât să existe rezultate palpabile. Cum poate Comisia să garanteze asta? Mulțumesc pentru atenție. Grazie, signor Rubig. Domnul Rubic are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că discuția despre fonduri este una centrală, fiindcă la ora actuală avem un sistem al îndatorării în Europa care nu arată prea bine, nu e chiar pe roze și tocmai de aceea ar trebui să ne gândim ce putem face. Dumneavoastră, doamnă comisar, poate că puteți discuta cu colegul responsabil de impozite și poate că așa cum avem Small Business Act, am putea să avem un fel de Innovation and uh, Research Act pentru a avea scutire de taxe și impozite pentru anumite programe, anumite programe provenind de la mici întreprinderi care doresc să mm, formuleze niște inițiative optime. Am putea să recunoaștem niște subvenții de cercetare, am putea să scutim întreprinderile de anumite uh, poveri, astfel încât să-și poată construi un capital propriu adevărat și să-și permită activitatea pe piața cercetării. Pentru că până să uh, aibă capitalul de risc la dispoziție, trebuie să câștige ceva. Uh, Așa că mă gândesc că poate am putea avea un fel de taxă forfetară pentru cercetare. Toți cei care sunt activi în domeniul de cercetare să nu mai plătească, de exemplu, impozitele salariare, salariale, să existe acea sumă forfetară pe care să nu o mai plătească, astfel încât să aibă o situație mult mai bună și să poată să plătească salarii avantajoase în continuare pentru a atrage angajați. Vreau să știu, aveți un concept al eficienței impozitării în acest caz? Am putea să ne gândim, de exemplu, la o foaie de parcurs 2020 pentru impozitare optimă a uh, întreprinderilor inovatoare. Ce părere aveți? Vă mulțumesc. Grazie, signora Merkis. Mulțumesc, doamna Merkis are cuvântul. Thank you, uh, uh Chair, Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar și celorlalți invitați pentru aceste introduceri foarte interesante. Vreau să mă adresez domnului Barton Lee, cu care ne-am întâlnit uh, des, inclusiv în Silicon Valley. Am fost foarte frapată de ce ați spus dumneavoastră, că trebuie să dăm dovadă de spirit de deschidere în domeniul inovării. Ați spus că la universitatea dumneavoastră aveți uh, mulți specialiști care au peste 80 de ani și deci că nu trebuie să facem apel numai la tineri, ci și la cei mai în vârstă, mai înțelepți. Pentru că până și persoanele mai în vârstă pot să fie creatori de noi întreprinderi în domeniul tehnologiilor. Ați putea să intrați în mai multe detalii? Și, doamnă comisar, aș dori să știu care sunt condițiile uh, uh, prealabile de îndeplinit în ce privește crearea de uh, politici. De exemplu, în țările de jos avem o abordare sectorială care se concentrează pe teme, pe când la nivel european vorbiți despre provocări societale. Deci eu vreau să știu cum uh, vă închipuiți dumneavoastră că politicile europene își vor atinge obiectivele pe care și le-au fixat. S-a vorbit și despre aceste ținte pentru noile întreprinderi, pentru start-ups. Chiar funcționează uh, această politică de fixare a unor ținte? Aveți o idee mai concretă? Pentru că am pus deja o întrebare, doamne comisar, despre abordarea sectorială. Dumneavoastră ne-ați vorbit mult despre dezvoltarea de programe informatice de, uh, și ne-ați vorbit despre puterea softului dar nu putem să avem inginerie în domeniul informaticii peste tot în lume. Există și alte sectoare de care trebuie să ne pese. Dacă aveți o abordare sectorială, dacă înțeleg eu bine, mi se pare că este de fapt opusul ideilor pe care le-ați apărat dumneavoastră. E ori-ori sau e un amestec? Mulțumesc, doamna Gutierrez. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Mi-am notat multe lucruri, însă astăzi mă interesează cu precădere un lucru. Domnul Lee ne vorbește de concepte, nu de lucruri concrete. Și ceea ce cred eu că e important este să ne gândim asupra conceptului privind inovarea pe care îl avem aici, deoarece cultura inovării, cultura bunei guvernări, cultura evaluării, toate acestea pregătesc terenul pentru a face cercetare și inovare. Și o problemă pe care o avem noi în Europa e că avem niște politici fragmentare și sectoriale și în acest Parlament suntem prea obișnuiți să facem uh, modificări separate. Că aici vorbim despre o cultură a cercetării care nu există aici, o cultură a meritului Mediocritatea, practic, este trăsătura principală și e foarte greu să schimbi uh, uh, obișnuințele. Și e vorba aici de schimbarea unui model, la urma urmei. Am văzut cum ați spus dumneavoastră foarte clar că dacă nu reformăm universitățile, sistemul de tragere la răspundere și evaluare, Europa nu va face nimic, va face câte ceva pe aici, pe acolo doar. Eu v-aș Aș avea două întrebări, una pentru doamna comisar și alta pentru domnul Lee. Știm că Orizont 2020 nu poate fi bagheta magică care va schimba totul. Credeți că ar fi posibil, doamnă comisar, să îndrăznim, deoarece cu siguranță vom avea sprijinul Parlamentului European, putem să ne îndrăznim pentru a face un audit real pentru a vedea ce probleme avem în statele membre și universități, pentru a propune schimbări. Dumneavoastră aveți instrumentul uh, European Research Area. Deci puteți face mai mult dacă vreți. Putem avea o evaluare externă peste tot în Europa a tuturor universităților, deci pentru a pregăti Uh, calea pentru o meritocrație. Și acum, domnule Lee, care sunt uh, soluțiile cheie pentru a schimba acest concept, această cultură? Ce fel de reforme trebuie făcute? Știm cu toții că laserul, de exemplu, e foarte util. Poți face operații cu laser uh, punând accentul pe două, trei puncte. Uh, Mie mi se pare că problema în Europa e că vorbim mult prea mult despre bani și mult prea puțin despre proiecte concrete. Mulțumesc. Doamna Toia. Grație, președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc și oaspeților noștri. O primă întrebare pentru doamna comisar. Am înțeles cât era de important să acordăm uh, importanța și fazei de comercializare a rezultatelor invențiilor. Și atunci mă întreb, am putea să avem niște acțiuni concrete uh, care să um, uh, concretizeze această inițiativă First in Europe, primul în Europa sau mai întâi în Europa, era o idee a unui grup de uh, specialiști. cum spuneam, să avem niște acțiuni de sprijinire a, a realizării, a fabricării um, noilor descoperiri. Apoi, o altă întrebare despre sinergii, complementaritate, coordonare și așa mai departe. Nu știu exact cum vede Comisia această legătură între fondul Orizont și fondurile structurale. cum am putea să ajungem la un mai bun echilibru teritorial ca să avem o adevărată finanțare pentru obținerea excelenței? De exemplu, ați putea din fondurile structurale să finanțați infrastructură de cercetare, iar din orizont să finanțați conținutul propriu-zis? al programelor de cercetare, cred că ar fi o bună posibilitate de a exploata uh, aceste două uh, surse de finanțare. Vom primi propunerile dumneavoastră, dar apoi Parlamentul uh, va trebui să uh, își dea avizul, pentru că este vorba despre o procedură legislativă în codecizie. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul sau doamna Johnson. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul pentru toate lucrurile interesante pe care ni le-au spus. Aș vrea să continui și eu cu această comparație între Statele Unite și uh, Europa. Și am două întrebări concrete de adresat. La sfârșitul prezentării sale, domnul profesor ne a spus că reforma universitară nu ține de competența noastră dar, totuși, ce se întâmplă în universități are un impact direct asupra elaborării și punerea în aplicare a acestui program cadru. Prin modificarea programului, credeți că am putea să obținem mai multă deschidere și în universități? Și vreau să vă întreb dacă aveți niște propuneri concrete de formulat despre felul în care ar trebui să uh, procedăm cu Orizont 2020 ca să obținem mai multă deschidere în mediul universitar. Aceasta era prima mea întrebare. A doua întrebare. Ați vorbit mult despre Silicon Valley și despre programele care s-au desfășurat în Finlanda, în Suedia și în alte țări. Dacă dorim să consolidăm, să mărim potențialul cercetării, ce anume trebuie să facem? O pistă ar fi să finanțăm anumite comunități, anumite sisteme. Ați vorbit uh, despre anumite regiuni care le-au luat înaintea altora, cel puțin așa, cele care figurau pe harta dumneavoastră. Pe această cale trebuie să ne îndreptăm sau Trebuie mai degrabă să stimulăm cât mai multe uh, uh proiecte de colaborare, de cooperare prin intermediul Orizont 2020. Deci, care este calea cea mai eficientă pentru a ne uh, îmbunătăți capacitățile de inovare în Europa? Care ar fi sugestiile dumneavoastră? Mulțumesc, domnului Johnson. Și, deși regret că trebuie să spun acest lucru, trebuie să uh, pledez pe lângă doamna comisar, pe lângă domnul ministru și pe lângă invitatul nostru de vază de astăzi să fie cât mai succinți cu, posibil, cu putință în răspunsurile lor. Doamna Gegen Queen, mai întâi răspuns pentru domnul Eller, nu mai este sala? Nu, îmi cer scuze, îmi cer scuze, spune doamna comisar, nu v-am uh, văzut. În ce privește capitalul de risc și știți că facilitatea pentru partajarea riscurilor uh, care a fost creată a, a avut mare succes. Și evaluarea independentă a arătat că atât banii investiți de către Comisie cât și din, de Banca Europeană de Investiții au uh, avut un randament foarte ridicat, deci a fost o evaluare pozitivă a acestei facilități. Există un acord pentru a amenda acordul de cooperare aflat deja în vigoare și cum putem să facem acest lucru? Să acordăm un efect de pârghie mai mare acestei facilități? Apoi, să autorizăm uh, finanțarea infrastructurii de cercetare prin intermediul acestei facilități de capital risc și să avem și o schimă pilot de acordare de împrumuturi pentru IMM-urile uh, foarte uh, active în domeniul inovării. și este o noutate pentru că până acum se concentra pe finanțarea de companii mari, chiar foarte mari și proiecte de mare anvergură. În ce privește internaționalizarea, mai multe persoane au pomenit uh, nevoia de expansiune uh, pe scena internațională. Așa cum v-am spus, va exista o comunicare în acest sens uh, în următoarele luni. Domnul Tsukalas și domnul Glante au vorbit despre cum putem să răspândim excelența și cum putem să mărim rata de participare. Știu că domnul director general Smith a vorbit deja despre aceste puncte, nu vreau să repet ce a spus dumnealui, dar aveți amândoi dreptate atunci când spuneți că sinergiile dintre fondurile structurale și Orizont 2020 vor fi uh, Uh, un element crucial pentru a avea excelență peste tot în Europa. Mă gândesc la faptul că se merge mână în mână, la faptul că putem să finanțăm din fondurile structurale tot ce ține de hardware, de infrastructură, de baze și apoi putem să le dăm finanțare pentru a crea aceste catedre de uh, cercetare care va, uh, vor permite apoi formarea de viitor cercetători și, bineînțeles, diseminarea excelenței. Domnul Gutierrez Cortires a vorbit despre universități și modernizarea universităților. Atât dumneavoastră cât și domnul Glante a sub, ați subliniat faptul că nu este o competență uh, comunitară dar știți că s-au publicat mai multe studii despre nivelul învățământului superior în Europa și știm că avem nevoie urgentă de a ne moderniza sistemul universitar. De prea mult timp există această bulă a lumii academice, practic lumea academică trăiește sub un clopot de sticlă, este complet deconectată de lumea reală și mai ales de industrie. Dacă își doresc aceste universități să se claseze printre primele din lume, printre cele mai bune din lume, trebuie să-și schimbe mentalitatea avem nevoie de un nou sistem și dacă vrem să avem o zonă europeană a cercetării, atunci recrutarea în universități trebuie să fie uh, deschisă, transparentă și să se bazeze mult pe competențele reale, ceea ce nu este cazul în foarte multe dintre universități astăzi. Este o adevărată provocare pentru statele membre și ne așteptăm ca dumneavoastră să ne sprijiniți pentru ca să reușim în acest demers mulți cercetători, de exemplu, la întâlnirea din uh, Boston în ianuarie, mi-am dat seama că 95% dintre ei erau europeni și au făcut studiile în Europa, dar apoi au plecat în Statele Unite pentru că acolo aveau perspective mai bune de care, dar au spus că nu vor să se întoarcă în Europa decât dacă sunt siguri că recrutarea în universități se va face în mod transparent. Domnul Rubic a vorbit despre impozite Știți că schimbarea sistemelor fiscale este totdeauna o chestiune foarte delicată, foarte sensibilă, trebuie să ajungi la un consens între cele 27 de state membre, așa stau lucrurile, nu avem ce să facem. Totuși, cred că există niște exemple bune în anumite state membre unde legile fiscale s-au schimbat pentru a favoriza investițiile în cercetare și dezvoltare. Și cred că Statele membre care încă nu au făcut acest pas pot să ia exemplul de la celelalte, iar în statele membre cu care sunt eu cel mai bine familiarizată este chiar o modificare recentă, dar care cred că va avea un impact pozitiv. Doamna Toia, în ce privește exploatarea, da, grupul de înalt nivel uh, pe tema tehnologiilor cheie a avut această inițiativă. Noi la comisie nu credem că ar trebui să avem această regulă generală de uh, o, o primă exploatare în Europa înainte de o comercializare în afara Europei. Dar atunci când uh, um, o mare parte, o mare pondere din investiția pentru un proiect de mare anvergură a fost uh, din bani publici europeni, poate că am putea să ne gândim la un asemenea principiu, o asemenea regulă de exploatare mai întâi în Europa a uh, rezultatului invenției respective. Președinte, mulțumesc, doamnă comisar, foarte succintă, dar întotdeauna nu uitați nicio întrebare. Acum are cuvântul domnul ministru. Mulțumesc și eu voi fi cât pot de succint. Domnului Eller și Glante, uh, Aș vrea să vă dau un răspuns comun, dacă nu vă supărați, asigurându-vă că facem tot posibilul pentru a discuta despre asta la Consiliu, despre regulile de participare și uh, suntem conștienți de faptul că regulile de participare sunt un element esențial al întregului pachet, tocmai de aceea vom discuta și la următorul Consiliu despre asta. Acum uh, suntem în procesul de a uh, analiza întregul pachet pagină cu pagină, toate statele membre trebuie să facă asta. Vom face asta pentru ca, sper eu, până la finele lui mai, următoarea, la următoarea reuniune a Consiliilor de Ministri, să ajungem la o concluzie uh, și să avem un acord uh, parțial în ceea ce privește structura viitorului, proiect, uh, viitorului program cadru. Așa că este foarte important să discutăm uh, despre arhitectură mai întâi și abia mai apoi despre bani. În concluzie, vreau să vă spun că dorim uh, cu orice preț să avem un uh, dialog bun cu Parlamentul. Am avut deja mai multe consultări, iar la Consiliul Informal din Copenhaga rezultatele au fost bune. Dialogul Optim va continua până la Consiliul din mai și, după cum am spus în introducere, noi sperăm că va fi posibil să ajungem la un consens în ciuda diferențelor care persistă uh, în continuare. Sperăm să găsim o linie politică comună împreună cu Parlamentul, așadar, până în mai. Eforturile pe care le depunem uh, se îndreaptă către un rezultat final obținut în luna mai. Cred că e ambițios, foarte ambițios. Mulțumesc. Barton Lee. Mulțumesc, domnul Barton Lee. Mulțumesc. Îmi cer scuze dacă în răspunsul meu uh, omit vreo întrebare. Domnule Eller, dacă nu mă înșel, dumneavoastră m-ați întrebat în ce măsură învățămintele trase din programele SUA pot fi adoptate aici. Din câte știu eu, Digi Research a analizat programul ESPR uh, din SUA și uh, a analizat și programul din Canada și a preluat anumite elemente. Lucrurile par să fie destul de bine gândite și organizate, pentru că, la urmă, urme, acesta este unul dintre cele mai bune programe americane de analizat și cred că acum acesta e deja pe masa de lucru la Digi Research. În ceea ce privește uh, programul Neanderthal, sper că nu l-ați perceput ca fiind atât de negativ, dar iată ce am văzut noi. Cultura s-a schimbat cel mai mult în universitățile europene în urma acestui program, în urma delegațiilor de profesori și, și studenți care au participat câte 20-30 deodată, de două ori pe an, pentru a petrece uh, cer, pentru a petrece cel puțin o săptămână la Stanford și pentru a înțelege cum funcționează lucrurile acolo, să meargă prin campusul Berkeley și să vadă cum ne comportăm noi, impactul fiind unul major. Cu cât universitățile sunt mai deschise, de exemplu mă gândesc aici la Finlanda, la Regatul Unit, uh, cu atât uh, prezența antreprenoriatului studenților este mai mare în cadrul universităților. sau uh, antreprenoriatul nu e neapărat unul general în toate universitățile, ci în facultățile specializate. Domnule Kelly, dumneavoastră ați menționat despre crearea de noi locuri de muncă. Eu cred că o politică de inovare uh, coerentă trebuie să conțină și acel strat problematic. Noi avem uh, ceea ce ne spune Comisia, avem planuri naționale, dar avem, de exemplu, proiecte care lipsesc cu desăvârșire, de exemplu, de design al produselor, product design. Uh, Product design e inclus undeva la arte și la arhitectură și majoritatea școlilor nici nu iau acest, această chestiune ca fiind una ce ține de inginerie serioasă. Și tocmai de aceea, mai întâi trebuie să se schimbe mentalitatea, pentru că există o lipsă totală de înțelegere asupra modului în care noi facem product design la Stanford, de exemplu, la Facultatea de Medicină. Doamnă Mărchis, mă bucur să vă văd. Uh, mi-am uh, terminat doctoratul la 48 de ani și uh, MBA-ul la 50 de ani. Lucru care ar fi imposibil în universitățile europene. Noi luăm foarte în serios în SUA învățarea pe tot parcursul vieții, să știți. Și avem uh, uh, și femei, gospodine care și-au crescut uh, copiii până pe la 40 de ani, după, ce, după care au revenit pe băncile școlii și care au, au făcut un doctorat. Deci, uh, există un efect de pârghi, astfel încât toată lumea uh, pe piața muncii să poată să-și atingă potențialul maxim ca, uh, în cariera sa. Ați menționat uh, ce se întâmplă cu startup-urile europene. Vreau să vă spun că în America avem state precum Nebraska, cărora le este mai greu să se îndrepte către o cultură orientată către antreprenoria. Deci se întâmplă și la noi. Dar ideea este că putem să stabilim anumite tipare comportamentale și în ceea ce privește sectoarele IT, e foarte clar uh, că software-ul e ceva care ar trebui să curgă în toate uh, domeniile tehnologice, în toate domeniile vieții. Domne Gutierrez, îi spun că sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că e nevoie de bună guvernare, de evaluare, dar cred că se discută foarte mult despre cultura care este în Europa. Noi, în Silicon Valley, discutăm despre crearea unor culturi în întreprinderi, în regiuni. De ce nu putem să vorbim despre uh, de ce e nevoie pentru a crea cultura de care am avea nevoie la baza unei societăți a cunoașterii? Google uh, mai întâi s-a decis ce cultură vrea să implementeze, cu ce oameni, cu ce stimulente, cu ce sistem de raportare și iată că a avut succes. A reușit să creeze cea mai uh, inovatoare cultură, cea mai durabilă cultură din Silicon Valley în cadrul unei întreprinderi și tocmai de aceea Google a putut să se miște atât de ușor pe atâtea piețe noi, mereu cu o altă bază de pornire. Uh, și cred că putem să ne gândim în termenii aceștia de, la cultură și la cum putem să schimbăm cultura. Domnului Johnson îi răspund în felul următor. Nu sunt uh, familiarizat cu procedurile Parlamentului European, cu ce puteți și nu puteți să faceți, dar eu cred că cineva trebuie să facă ceva la nivel european, la nivel pan-european și să emită o acțiune uh, pentru reformarea universităților. Dacă nu o poate face Parlamentul European, atunci cine? Pentru că până la urmă cineva trebuie să-și asume poziția de leadership și să uh, atragă atenția publicului, atenția mass media asupra acestei probleme, cu privire la cum să îmbunătățim calitatea cercetării în universitățile europene. Iată ce am observat eu în universitățile cu performanță mai scăzută. Trebuie să înțelegi mai întâi ce este proces, cum arată procesul antreprenorial în universități. Multe sunt foarte izolate. De exemplu, universitățile poloneze nu înțeleg, nu știu ce se întâmplă în afara Poloniei, așa că um, atrag cercetare în domeniul uh, de uh, referință a cercetătorilor deja angajați. Eu cred că uh, Trebuie să ne axăm mult mai mult pe selecția subiectelor de cercetat, pe strategiile uh, de cercetare în, uh, în toate universitățile, la toate nivelurile, de la rector în jos. De asemenea, în ceea ce privește agențiile naționale de tehnologie, eu cred că uh, statele membre ar trebui să uh, lucreze mână în mână cu partenerii. Uh, și ar trebui să identifice toată lumea care este cercetarea de top la care să se poată face apel, fiindcă așa se întâmplă și în SUA. Noi cooperăm mere, mereu unii cu ceilalți. În Uniunea Europeană e nevoie de training pe problema leadership-ului. Uh, și din nou vorbesc despre universități, de la rector la vicerector până la funcțiile medii Nimeni nu își asumă acum această răspundere cu privire la pregătire profesională, dar trebuie să se întâmple. Trebuie ca uh, cei din universități să fie aduși la curent în ceea ce privește antreprenoriatul și inovarea, fiindcă mulți dintre aceștia nu au habar ce se întâmplă în SUA sau oriunde altundeva în lume. Mulțumesc! Abbiamo, grazie! Foarte bine! Mulțumim! doamnei comisar, reprezentantului Consiliului, domnului Li. Noi din nou suntem în mare întârziere, deci le spunem la revedere acum.

Bine, Trebuie să ne reluăm lucrările.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 Trecem la următorul panel și dau cuvântul uh, doamnei raportor Carvalho. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vreau să încep prin a spune ce plăcere este pentru mine să prezint panelul pe acest subiect deosebit de important, uh, leadership industrial și IMM-uri. Competitivitatea industriei europene este deosebit de importantă în climatul economic actual și mai ales participarea industriei în programele de cercetare europeană a scăzut în ultimii ani. Acest lucru este însoțit și de o tendință uh, uh descrescătoare de folosire a rezultatelor cercetării în producția industrială și în uh, uh, uh procesele uh, manufacturiere. Având în vedere acest background, avem nevoie să ne fixăm mai multe obiective și să le și atingem, ca, de exemplu, o rată mai mare de participare a IMM-urilor la programul Orizont 2020. Trebuie să atragem mai multe investiții private în domeniul cercetării și inovării și trebuie să uh, îmbunătățim rata de concretizare a rezultatelor inovării în domeniul industrial este o provocare care merită foarte multă uh, atenție. Suntem siguri că am acordat suficientă atenție leadershipului industriei și participării IMM-urilor? Suntem siguri că luăm uh, în considerare aceste aspecte uh, în, și în alte sectoare, nu numai atunci când vorbim despre primul pilon din Orizont 2020? Noi credem că și în pilonul 2 și 3 trebuie să ținem cont de aceste două aspecte, deci leadership industrial și participarea IMM-urilor. Un alt uh, subiect pe care ar vrea să-l evidențez aici este că Orizont 2020 trebuie să acopere întregul spectru de la cercetarea pură la comercializarea rezultatului cercetării. În comunicare, anumiți termeni sunt destul de vagi, mai ales în ce, se prive, în ce privește, cum spuneam, acest uh, întreg lanț, întreg ace, acest spectru care merge de la cercetare la concretizarea rezultatelor um, inovării. De aceea avem nevoie de toate aceste proiecte, proiecte uh, emblematice, proiecte prioritare și să ne folosim de toate instrumentele după părerea mea, avem chiar prea multe instrumente. Cred că ar trebui să simplificăm mai degrabă folosirea instrumentelor deja existente mai degrabă decât să creăm altele noi și să păsăm numai acele instrumente care și-au dovedit eficiența. Ca de exemplu, toate aceste uh, clastere și grupuri de inițiativă și de grupuri comune de, uh, de um, cercetare. Cum spuneam, sunt instrumente care și-au dovedit uh, eficacitatea pentru a ne permite să ne atingem obiectivele pe care ne le-am fixat. Avem nevoie de proiecte de demonstrație, de testare a rezultatelor inovării, dar știm că acestea sunt foarte costisitoare. Așadar, avem nevoie de o abordare multisectorială și de finanțare din fondurile structurale. În plus, trebuie să ne asigurăm de Uh, respectarea principiului răspunderii. Acum aștept cu nerăbdare să aud ideile dumneavoastră despre modul în care putem să răspundem acestor provocări. În calitatea mea de raportor pentru acest program, punerea în aplicare a Orizont 2020, sunt deosebit de interesată de detalii și aștept contribuțiile dumneavoastră ca să-mi dați elemente de răspuns, să mă ajutați în această muncă dificilă de redactare a raportului, pentru că, așa cum spune Zica, la uh, dracu e în detalii. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Peters. Thank you very much, Chair. I'll try to... Mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai subțin. Europa nu se învârte în cer când vorbește de finanțare industrială pentru MM-uri și când ne uităm și când vedem că leadership-ul practic vine din altă parte din lume. Avem cele mai bune instrumente financiare și, sincer, avem și cele mai proaste instrumente financiare. Și am văzut că în criza recentă acest mix i-a făcut pe toți să condamne serviciile financiare și inovarea financiară ca fiind același lucru. Deci sunt niște lucruri greu aici de dezlușit. Va trebui să vedem ce e bun pentru startup-uri, ce finanțare trebuie să avem pentru IMM-uri. Vrem să avem un plan de acțiune pentru capitalul de risc, pentru uh, așa cum era la începutul anilor 2000, când procesele juridice legislative prin care micile afaceri au acces la finanțare. Deci ce se întâmplă cu dezastrul de pe o piață și succesul de pe altă piață, o altă problemă. Evo- dezvoltarea clusterelor. Afacerile nu apar din senin, apar pentru că există o rețea, universități, institute, și acestea nu sunt în, inventate. Deci cum înlesnim apariția acestora? Cum ne implicăm în, în acest proces? Și așa cum am văzut de la anti, antevorbitorii noștri, cum putem ajunge la felul de afaceri pe care ni-l dorim pentru a crește numărul de locuri de muncă. Succesul programului Orizont 2020 depinde mai ales de Implicarea sectorului privat și care va dezvolta instrumente care să afecteze creșterea acestor întreprinderi. Și putem avea asta sau putem avea contrariul, și anume impozitare uh, pentru a interveni în toate sectoarele. Și așa cum spunea și doamna Carvalho, sperăm că vom primi o serie din răspunsuri la întrebările noastre de la experți invitați astăzi aici. Vă mulțumesc, domnule Skinner. Îi dăm cuvântul acum inginerului Porner, președintele Comitetului Executiv de la Centrul Aerospațial German. Aveți cuvântul. Thank you very much. Um, it's... Mulțumesc. E o onoare și plăcere să fiu aici pentru a mă referi la leadership industrial în ceea ce privește IMM-urile și vă voi face prezentarea cât mai rapid. Ne confruntăm cu niște provocări globale acum și majoritatea acestora sunt de natură destul de concretă și de aceea trebuie să avem și niște soluții concrete. Însă în același timp avem și alte provocări care nu sunt concrete, aș spune eu, și anume curiozitatea omenirii și cunoașterea pentru viitor. Dacă ne uităm la leadership-ul industrial, ar trebui să combinăm aceste acțiuni diferite, nu întâmplător, ci într-un mod foarte clar. Și în această imagine vedeți această relație. Deci de la cercetarea fundamentală trebuie să ajungem pe piață, de la invenție la inovație. Și e povestea curiozității și a modului în care se fac ce față provocărilor globale. Vă voi da câteva exemple din domeniul aerospațial, aviației și spațiului. În industria elicopterelor, a lansatoarelor și a observării Pământului dispunem de leadership. Și aici există niște factori cheie de succes. Să se recunoască și să accepte nevoia de a colabora la toate nivelurile voința politică și privată de a stabili și consolida sectoarele europene, stabilirea și dezvoltarea strategiilor comune de cercetare și inovare cu implicarea tuturor. Implementarea strategiilor în mod armonizat, însă cu responsabilitatea individuală la nivel național, european și regional. Și de asemenea, o finanțare la nivel european, național, regional și privat pentru un întregul lanț de cercetare și inovare cu instrumente uh, clar țintite și, de asemenea, în ultimul rând, existența unui lanț economic al valorii. Deci e nevoie de finanțare de la bun început până la un moment când industria preia frâiele. Și asta nu e doar o idee, E ceva valabil foarte clar uh, în industria aerospațială. E vorba de nivelurile de disponibilitate tehnologică. Vedeți care este rolul centrelor de cercetare, al universităților, al mediului academic. Deci nivelurile de disponibilitate tehnologică 1 și 2 se fac prin cooperarea cu mediul academic. Nivelul 3 până la 6 ține de dezvoltarea noi tehnologii cooperând cu industria și, de asemenea, formarea tinerilor cercetători e o parte importantă. Noi suntem un spațiu național care acoperă domeniul spațial, suntem și Agenția Spațială Germană și misiunea noastră este următoarea. Deci în roșu, vedeți, se spune să facă legătura între cercetarea de bază și aplicațiile inovative și să transfere cunoștința și uh, rezultatele cercetării către industrie. Deci e o parte a activității noastre. Și în spațiul arian avem o mare cooperare internațională la nivel european și internațional cu diferiți parteneri și ne bucurăm că și în cadrul programului Orizont 2020 vom putea colabora, de exemplu, cu omologi americani. Dacă ne uităm la domeniul aeronautic, aici avem o agenție de cercetare și inovare clar definită de ACARE. Se încearcă să se prioritizeze cercetarea, să se protejeze mediul și factorii de succes țin de ceea ce am făcut noi. Recunoaștem sistemul de transport aerian și aeronautic ca un sistem european și o prioritate. Să identificăm și să menținem infrastructura și cerințele de cercetare, să menținem sprijin de cercetare și tehnologic, mecanisme de cercetare uh, la nivel național și european și să încurajăm un flux uh, continuu de persoane competente motivate. Avem uh, cercetare la nivel internațional, avem și anumite aspecte pe care trebuie să, să le soluționăm, cum ar fi problema lansatoarelor, a sateliților, a controlului spațiului aerian. Deci sunt niște chestiuni industrializate și avem de asemenea și așa numitele programe europene, flagship, Galileo și GMS, care încă are nevoie de finanțare. Întrebarea e dacă sunt doar niște simple aspecte care țin de spațiu. Nu. Uitați-vă la Galileo. Cu Galileo putem face ceva pentru nevoile societății. De exemplu, pentru a reduce nivelul de zgomot lângă aeroporturi, prin uh, controlarea navigației prin satelit. Putem asigura de asemenea siguranța și securitatea trenurilor folos pentru a, evita uh, coliziunile dintre trenuri și probleme energetice pot fi soluționate observând pământul și văzând care este potențialul energetic. E vorba de biomasă, de vânt, de energia solară. Și nu e nevoie doar de leadership industrial, e nevoie și de leadership public în acest domeniu și asta se definește de către stat, diferitele state membre și de către Agenția Europeană Spațială în același timp și de Uniune, bineînțeles. Ajung la recomandări. Pentru a menține leadership-ul industrial, trebuie să avem programe bazate pe strategii de cercetare și inovare, trebuie să oferim finanțare adecvată la nivel național, european, regional, să finanțăm Orizont 2020 în funcție de obiectivele din strategia 2020 și să avem niște instrumente de succes pentru diferitele etape de la micile proiecte până la cele de mărime mijlocie sau mari și să avem și scheme de finanțare atrăgătoare pentru toți cercetătorii și în ultimul rând să sprijinim încheierea și îndeplinirea acestui lanț de responsabilitate și vă voi arăta aici despre ce este vorba. Nu e suficient să treci de la o disciplină la alta pentru a ajunge pe piață. E important să existe o fertilizare între diferitele domenii, robotică și medicină, de exemplu. Push and pull e ceva important pentru lanțul in, de la invenție la inovație. Deci întrebarea e cum putem avea un teren atât de fertil aici? Ei bine, să încurajăm transferul între diferitele discipline, între diferitele entități care, funcționează, care lucrează în diferitele domenii, IMM-urile și startup-urile se pot implica pentru a arăta că rezultatele obținute într-o disciplină pot fi folosite cu succes și în alta. Vă mulțumesc pentru atenție! Grazie, signor Vorne. Mulțumim domnului Warner. Acum uh, are cuvântul doamna Chiara de Caro de la Asociația Europeană de uh, Comerț și Business Angels. Ok, thank you for the invitation and uh, thank you for staying. Mulțumesc pentru invitație. E greu să rămâi concentrat uh, după intervenția domnului Barton Lee, care a fost atât de interesantă. Cum vi s-a spus, sunt uh, director general la EBAN. Noi încercăm să-i reprezentăm pe cei care investesc în companii începătoare. Vreau să uh, vă explic care este rostul prezenței mele astăzi aici și ce contribuție vreau să aduc la această discuție, ce este un business angel. Ca să înțeleagă toată lumea conceptul. Este o definiție uh, cu care sunt de acord uh, membrii noștri din toată Europa. Nu știu dacă ați auzit vreodată de termenul de business angel. E vorba despre un investitor privat care își investește proprii bani în uh, startups, în companii începătoare, și în general care activează în domeniul noilor uh, tehnologii și el este cel care ia hotărârea finală în ce privește scopul investiției, obiectul investiției și în plus de faptul că împrumută bani unui antreprenor, îi uh, creează și o rețea de contacte, îi găsește și clienți potențiali. Există anumite reguli, un cod etic uh, care trebuie respectat, bineînțeles, uh, reguli mai ales antifraud, antispălare de bani. și poate să investească de la 25 la 250 de mii de euro, dar în general, ca să se ajungă la o asemenea sumă, înseamnă că doi sau trei investitori își unesc eforturile. Iată cum funcționează această finanțare, are loc în mai multe etape. Mai întâi ne adresăm uh, prietenilor, familiei și uh, și uh, naivilor. Și apoi uh, putem să lărgim uh, andurajul și la un moment dat există un moment în care e foarte greu să găsești fondurile. Și acest lucru se aplică perioadei dintre faza de cercetare a unui proiect și faza de comercializare. În acest răstim, de multe ori e greu să găsești finanțare. Și apar noi actori care intervin acum, uh, așa numitele seed funds, tot mai multe tipuri de fonduri uh, uh cu uh, fond, care investesc bani ai uh, investitorilor privați. Cum am spus, se poate merge de la 25 la 250 de mii de euro. Iată mai multe nume de companii care au început datorită faptului că și-au găsit un business angel. Multe dintre ele acum sunt foarte bine cunoscute pe piața mondială. De aceea, puteți să vă dați seama ce rol cheie joacă acești business angels pentru creștere economică și uh, crearea de locuri de muncă pe termen lung. Care uh, este uh, motivația acestor uh, îngeri păzitori pentru uh, întreprinzători? Bineînțeles că își doresc să existe un uh, plan de afaceri uh, cât se parte de uh, cuprinzător și uh, de bine conceput, să existe spirit de management, să existe deja o piață potențială și un mediu propice pentru afacerea respectivă, să existe potențial de creștere și așa mai departe. Oricum, în jur de 15.000 de companii sunt finanțate pentru o valoare de 4 miliarde de euro pe an există atât actori pe plan local, cât și pe plan regional sau pe plan sectorial. Modelul de afaceri este foarte diferit de la un proiect la altul, de la o rețea la alta, unele uh, sunt finanțate din fonduri publice, uh, pot să existe și grupuri de investitori care o oferă, cum spuneam, nu numai fonduri, ci și uh, fac schimb de experiență cu uh, viitorii întreprinzători. Asociația noastră reprezintă pe toți acești actori, deci chiar și atât pe, uh, atât pe întreprinzătorii particulari, cât și rețelele de uh, întreprinzători, de, de investitori, cu toții fiind acești business angels. Noi suntem bazați uh, la Bruxelles. Aici am făcut uh, un uh, transparent cu cifre care vorbesc de la sine în ce privește dimensiunea pieței de la 3,5 la 4 miliarde pe an, ceea ce este foarte puțin față de Statele Unite. Noi avem companii din 75 de sectoare diferite, Însă, Statele Unite, încă o dată, cifra este cu mult, mult mai mare, la fel și numărul total de uh, întreprinderi finanțate, uh, 7500 în Europa, mai mult de 300 de mii în Statele Unite. Principalul sector unde au loc aceste investiții sunt informațiile, sectorul informa- tehnologiei informațiilor, dar există și alte sectoare în care au existat uh, asemenea acorduri de finanțare deci era o prezentare, ca să spun așa, generală a asociației noastre, dar de ce am venit astăzi aici? Am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră experiența noastră de acum 2 ani. Eram, uh, uh, ne ocupam de un proiect care își propusese să ofere training unor companii care profitau de uh, Um, finanțare din programul cadru 6 și 7 pentru cercetare. Deci existau aceste proiecte de cercetare care fusese uh, um, considerate eligibile pentru finanțare din programul cadru 6 și 7 și uh, noi trebuia să, uh, le, să punem în contact pe cercetători cu posibil investitori. Ne-am ocupat de acest uh, program timp de 2 ani, 2 ani și jumătate și am organizat mai multe uh, manifestări peste tot în Europa și am invitat uh, pe cercetători să-și prezinte proiectele în fața investitorilor potențiali. Și atunci când acest program a ajuns la sfârșit, practic, am elaborat niște recomandări pentru comisie. Le-am spus ce ar trebui îmbunătățit uh, în metodele de evaluare ale proiectelor de cercetare și uh, în ce privește criteriile pentru acordarea grandurilor. Pentru că foarte puține dintre proiectele care sunt finanțate de către comisie ajung în faza de comercializare. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că uh, riscul pe care ți-l asumi cu asemenea investiție este foarte mare, Uh, randamentul nu este uh, foarte ridicat la aceste investiții și ei, trebuie să ne gândim și la perspectiva cercetărilor. Mm, există o listă cu toți cercetătorii care au fost finanțați de către Comisia Europeană și credeți-mă că i-am contactat unul câte unul și a fost foarte greu să-i convingem să vină să își explice munca uh, în fața investitorilor, chiar atunci când proiectele lor se aflau în fază incipientă. Deci, cum spuneam, avem o problemă cu mentalitatea uh, cercetătorilor. Există și o lipsă de informare a investitorilor. Deja că nu sunt foarte <laughs> mulți investitori privați și e foarte greu să-i convingi atunci când uh, autorii proiectelor ezită să vină să-și prezinte Uh, uh, intențiile, proiectele, programele. Și nu poți să pui pe picior de egalitate niște angajați uh, într-un sector de cercetare și dezvoltare la o companie mare cu uh, niște cercetători uh, individuali. Și aici există un dezechilibru și atunci am creat manifestări diferite pentru diferitele categorii de Um, cercetători. Mai este și chestiunea um, drepturilor de proprietate intelectuale care nu trebuie lăsată deoparte. Dacă îmi dați voie, am să trec în revistă recomandările pe care le-am făcut pentru um, comisie și toți uh, cei care concep politici. A mări potențialul de creare de capacitate. În toate fazele proiectului este nevoie de o mai mare capacitate. Chiar și atunci când comisia evaluează această capacitate, trebuie să fie conștientă de faptul că întreprinzătorul trebuie să fie tot timpul consultat și format. Deci încă de la bun început, nu numai la, într-un moment tardiv. Este util și pentru a, a facilita a, ă, trecerea de la faza de a, ă, cercetare la cea de comercializare. Deci, cum spuneam, întreprinzătorul trebuie însoțit, ajutat ă, pe tot parcursul derulării proiectului său un alt punct, crearea unor fonduri de, uh, care să permită co-investițiile, finanțarea de unei părți și apoi cercetătorul să completeze cealaltă parte din bugetul de care are nevoie. Și o recomandare cheie a fost crearea unui fond pan-european de investiții care să vină în completarea fondurilor pe care le pot oferi acești business angels, acești investitori privați. Și așa cum a spus domnul Rubic, vreau să menționez și importanța stimulentelor fiscale, mai ales scutirile de taxe. Nu uh, este o noutate, există deja în anumite uh, regiuni ale Europei și acolo unde există aceste stimulente fiscale și dacă investitorii sunt uh, scutiți de impozite, atunci când uh, investesc bani în proiecte de cercetare, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Regatul Unit, este un adevărat stimul pentru respectivii investitori. Trebuie să stimulăm piața. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Loredana Ghinea, membra CEFIC și responsabilă la Centrul de Cercetare BRACO. Thank you. Um, apologies for... Uh... Mulțumesc. cer scuze în numele domnului Fulve Ugeri, care nu poate să fie astăzi aici. Voi încerca să fac această prezentare în numele său și um, voi prezenta și opiniile industriei chimice. Obiectivele Europa 2020 sunt înalte și am văzut uh, ce uh, propuneri se fac în ceea ce privește politica uh, neutralității din punctul de vedere al emisiilor de carbon, foaia de parcurs pentru 2020 și așa mai departe. Toate sunt măsuri necesare, dar Așteptările sunt foarte ridicate în ceea ce privește rezultatele. Este foarte clar că pentru a atinge aceste obiective, inovarea reprezintă un instrument absolut esențial. Când spun inovare, nu mă refer doar la noile întreprinderi, la startup-uri, ci mă refer și la reîntinerirea industriilor noastre și a societăților noastre. Trebuie ca acest instrument, Orizont 2020, să fie dotat cu ce trebuie, pentru că, în termeni politici, trebuie să transmite semnalul pozitiv uh, pentru finanțarea acestuia. Instituțiile trebuie să arate că sunt dispuse să lupte pentru creșterea economică europeană, pentru competitivitate și pentru bunăstare. Suntem de acord cu simplificarea. E important să o continuăm pe mai departe și sperăm să nu fie vorba doar despre o intervenție unică, pentru că toate măsurile trebuie să fie integrate și coordonate, iar doamna comisar Gheorghe tocmai ne-a oferit câteva explicații despre cum cei trei piloni ar putea să fie contopiți E minunat în teorie și ar fi și mai bine dacă am putea să facem asta în practică. Un instrument, un instrument practic ar fi utilizarea platformei europene de tehnologie care ar putea să fie adăugată agendei uh, curente sau trecute um, de inovare. Un lucru pe care l-am obținut cu Orizont 2020 este că, în sfârșit, facem distinție între cercetare și inovare cele două noțiuni nu sunt același lucru. Inovarea nu face altceva decât să ia rezultatele cercetării și să le ducă pe piață. Noi credem că pilonul leadershipului industrial este cel care ilustrează partea apropiată de piață, când este esențial să trecem prin toate etapele pentru uh, implementarea unei politici de inovare eficiente în plan uh, european. Pentru a simplifica procedurile de raportare a proiectelor și de gestiunea acestora, avem nevoie de reguli mult mai uh, clare. Salutăm uh, obiectivul de 35% pentru participarea IMM-urilor, dar trebuie să existe o clarificare în ceea ce privește instrumentele de aplicat. Este foarte important să subvenționăm nu doar uh, IMM-urile identificate ca fiind inovatoare, pentru că tindem să le uităm pe cele tradiționale. Când spunem IMM-uri tradiționale, de fapt, ne referim la industria obișnuită, producătoare, care poate și ea să fie inovatoare și care stă la baza economiei noastre. But, um, what could, um, the fact that they could bring enorm- și iată, Uh, acest și aceste IMM-uri pot să aducă beneficii enorme Europei și pot să readucă Europa în uh, cursa uh, în care s-a angajat cu celelalte state. Trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește consolidarea cooperării între IMM-uri și marile întreprinderi. Am auzit pe cineva înainte spunând că um, aceste lucruri nu apar uh, din neant, ceea ce este foarte clar, mai ales pentru Europa. Una dintre marile calități ale Europei este faptul că există rețele foarte frumos integrate, create între marile și micile întreprinderi, iar această apropiere dintre ele este un lucru important și trebuie să ținem cont și de avantajele geografice ale întreprinderilor europene, fiindcă um, ar putea să existe un schimb de competențe foarte bun pe care să se construiască. În ceea ce privește leadership-ul pe proiecte, ar trebui să avem criterii nu doar de calitate, ci și impact, un, impact, uh, un studiu de impact asupra pieței. Și în acest sens ar trebui să avem uh, niște studii de piață. Ar fi foarte bine dacă evaluatorii provenind din sectorul industrial ar putea să fie și ei direct implicați, fiindcă ar putea să ofere o nouă perspectivă asupra situației. Salut uh, posibilitatea de a rambursa 100% din costurile directe, dar în ceea ce este raportarea costurilor complete, aceasta este dificilă pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile, IMM nu sunt obișnuite să facă o, să țină o contabilitate uh, de acest gen. Uh, de aceea, în ceea ce privește costurile indirecte și raportarea acestora în măsură de 30-40%, um, eu cred că trebuie să aibă loc această creștere. PPP-urile, parteneriatele public-private și inițiativele tehnologice colective sunt niște instrumente foarte importante pentru uh, proiectele de cercetare și dezvoltare, dar mereu detaliile sunt cea mai mare problemă și trebuie să vedem cum putem să facem ca aceste instrumente să funcționeze. PPP-urile ar trebui să se axeze pe partea de inovare și să se adapteze la inovare am avut un program cadru care a fost dedicat în proporție de 100% cercetării. Ei bine, acum inovarea trebuie să fie adaptată și să avem noi instrumente. PPP-urile sunt foarte importante și pentru că exprimă angajamentul colectiv pentru plus valoarea europeană. Sunt foarte apropiate de piață și ar putea să aducă de partea noastră publicul de care avem nevoie. În ceea ce privește implicarea statelor membre, e important de menționat că uh, Comisia a trebuit să coordoneze activitățile statelor membre astfel încât să um, se ajungă la o definiție comună pentru Joint Program Initiatives. Vreau să mă refer acum la chimie, la domeniul chimiei și la câteva propuneri cu privire la ce putem face noi. Deci nu doar Comisia, Parlamentul, statele membre. Uh, pentru că, la urma urmei, nu se învârte totul în jurul banilor. Sunt sigură că companiile noastre vor fi în continuare inovatoare și se vor dezvolta foarte bine în plan global. Ce trebuie noi să facem este să aducem această valoare în Europa, pentru că suntem în concurență cu celelalte regiuni ale lumii. Iar pentru asta, eu cred că avem nevoie de un model de inovare adaptat uh, la Europa. Avem nevoie de un model de inovare bazat pe punctele forte pe care le avem aici, în Europa. Adică, să ne uităm la lanțul valoric pe care îl avem. Vreau să facem o diferență între lanțul valoric și lanțul inovator. Știu că sunt chestiuni de semantică, dar sunt foarte importante. Lanțul de inovare este cel care pleacă de la cercetare către piață, lanțul valorilor este cel care pleacă de la un provider material către un uh, produs uh, finit. Eu cred că putem să utilizăm lanțul valoric, modelul acesta din Europa, având în vedere că uh, apropierea geografică dintre anumite sectoare europene este un punct cheie care poate să ne aducă la acel punct de cotitură de care are nevoie Europa. De asemenea, prin acest model am putea să subvenționăm acest lanț valoric în diferitele etape ale desfășurării acestora. Deci să urmărim diferitele sectoare, să le însoțim ca să se simtă um, să se simtă uh, stimulate și să se simtă și responsabilizate față de crearea de noi produse, față de reîntinererea propriului sector și multe, multe altele. Din această perspectivă, industria chimică europeană, ca un sector comunitar, pentru prima dată vine cu un stimulent de inovare. Noi considerăm că am putea să fim un partener relevant în diferitele parteneriate de inovare, care acum uh, iau naștere, fie că e vorba de materii prime, de eficiența gestionării resurselor de apă sau de orașe inteligente. Închei spunând că în Europa suntem într-o situație foarte complicată. Avem un fel de amestec inedit care implică diferiți factori și, din nou, fiecare trebuie să-și aducă aportul. Suntem într-un sandwich unde sunt mai multe straturi, fiecare cu bucățica lui și gustul lui. Așa că avem acest domeniu și suntem pe punctul de a descoperi uh, de a, și de a explora noi teritorii, așa că ar trebui să profităm. Grazie. La Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ford. Thank you. It's a, a question Vă mulțumesc pentru prezentările extraordinare. Am o întrebare pentru domnul De Caro. În Marea Britanie avem fonduri structurale folosite pentru cofinanțare cu capital de risc la începuturi. Însă nu există măsuri specifice pentru granturile europene. Deci, doamnă de Caro, credeți că ar fi bine să punem deoparte niște bani specific pentru asta? deoarece eu cred că nu toți cercetătorii vor să se gândească la comercializarea ideilor lor de la bun început. Însă există clar o, o prăpastie pe care noastră ați identificat-o și trebuie să ajutați IMM-urile din uh, programele de cercetare pentru a ajunge la comercializare. Deci nu credeți că ar fi bine să punem deoparte anumite fonduri pentru IMM-uri într-un fond specific pentru a asigura cofinanțarea prin capital de risc sau prin business angels. Vă mulțumesc, doamna Thompson. Mulțumesc. Am o întrebare esențială și anume cum definim industria. În engleză, când vorbești de industrie, te referi la toată industria, însă în Germania, industrie înseamnă manufactură. Și de foarte multe ori cercetarea e axată pe asta. Deci eu cred că ar trebui să ne dăm seama că nu uh, vorbim doar de economia tangibilă. Oaspetele americane a spus că 40% din locurile de muncă sunt în uh, industria aplicațiilor, a, tehnolo- a tehnologiei uh, informațiilor și comunicării. Deci eu știu că aici nu sunt bani pentru astfel de programe. De exemplu, jocurile pe calculator, o industrie foarte competitivă în nordul Europei. Nu putem avea bani pentru asta deocamdată. Peter, să nu uităm că una din industriile dumneavoastră cheie este cea a muzicii în Marea Britanie. Deci cum putem uh, obține resurse pentru industria creativă? Și de fiecare dată când suntem aici auzim despre uh, industria aerospațială sau chimică, industrii pe care le respect, însă cred că ar trebui să ascultăm și să vedem cum putem uh, face cercetare pentru economia intangibilă, pentru turismul din Mallorca, de exemplu, deoarece vom avea mari schimbări, demografia e în mare schimbare, populația e îmbătrânire, deci ce înțelegem noi prin industrie și cum includem uh, economia intangibilă în programul cadru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Covici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Werner, Werner m-a inspirat cu prezentarea făcută, deoarece e clar că procesele de inovare au nevoie de o programare pe termen lung, excepțională, deosebită. Deci doar printr-o astfel de programare pe termen lung se poate lua în calcul toate circumstanțele și toate tendințele. Și am o întrebare pentru domnul Werner. cum putem convinge cumpărătorul de bază să achiziționeze un produs uh, înalt tehnologic. Dar fiindcă vorbim aici despre niște produse cu niște exigențe foarte înalte. O altă întrebare pentru doamna De Caro. E vorba de faptul că nu există rezultate în ceea ce privește cercetările legate de acești uh, business angels. De foarte multe ori nu există metodele necesare pentru a face cercetarea. Universitățile ar trebui să se implice, ar trebui să facă cercetări asupra unui produs sau serviciu care e în dezvoltare, e în curs de proiect și asta ne lipsește. De foarte multe ori, cercetătorii se concentrează pe alte lucruri și ar trebui totuși să uh, să se axeze pe asta, pe cercetarea asupra produselor care pot fi comercializate. Mai avem de asemenea capitalul de risc. Instituțiile necesare trebuie să încurajeze folosirea acestuia îngerii aceștia investitori trebuie convinși de cineva că produsele respective merită banilor. Vă mulțumesc, domnul Werner, pentru un răspuns succint. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, ce e industria? Și eu sunt german, deci nu voi spune că industria se referă doar la manufactură. Pentru mine, industria, așa cum spuneam, se referă și la medicină, la agricultură, la timpul liber. În al doilea rând, cum putem garanta comercializarea unui produs? Aveți dreptate. Cercetătorii de obicei nu sunt cei care uh, fac eforturile de public relations. Competitivitatea programului trebuie asigurată, atractivitatea importantă, funcționarea acestuia. Și, de exemplu, în industria aerospațială e ușor. Din cauza, deoarece avem acel uh, factor privind disponibilitatea tehnologică. Un produs e certificat, e autorizat și asta se poate face și în alte domenii, însă nu la fel. Dacă uitați, de exemplu, la telefoanele celulare, sunt vândute chiar dacă nu funcționează. E un exemplu excelent uh, de relații publice care funcționează bine. Deci trebuie să ne asigurăm că produsul e bun, e atrăgător, funcțional și bineînțeles, tinerii întreprinzători sau startup-urile trebuie să fie conștiente de importanța activităților de PR. Vă mulțumesc. Doamna Chiara De Caro, puteți răspunde? Uh, yeah, I, I totally agree. Ca să spun la prima întrebare cu privire la IMM-uri, rolul lor este crucial în promovarea inovării și după cum a descris Barton, care este scara creșterii, de asta avem nevoie în Europa. IMM-urile finanțează inovarea, marile întreprinderi finanțează inovarea și putem să avem un nou ecosistem care să se creeze. Astfel, lucrurile însă se schimbă vedem uh, implicarea marilor întreprinderi în uh, etapele inițiale. Corporații din întreaga lume și din Europa sunt din ce în ce mai interesate în a investi pentru crearea de noi companii proprii. Așa că IMM-urile au nevoie de sprijin, mai ales IMM-urile din uh, domeniul inovării, pentru că ele sunt cele care atrag investiții transfrontaliere cel mai mult comparativ cu uh, companiile dintr-un stadiu incipient. Și să răspund și la a doua întrebare cu privire la cercetător. Da, sunt de acord. Aceștia nu au timp, nu au competențele necesare, nu sunt persoane care ar trebui să facă asta. Așa că ar trebui să se gândească de la începutul unui proiect cum anume ar putea face să angajeze pe cineva pe marketing Asta dacă nu cumva vor să meargă și să se pregătească pe marketing. Deci să aibă o strategie împreună cu un antreprenor uh, cu experiență, împreună cu un business angel. Vă mulțumesc! Grazie. Loredana Ghinea. Mulțumim. Loredana Ghinea are cuvântul. Thank you. Um, I would maybe like to... Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc despre manufacturare prezentă adesea. Trebuie să analizăm punctele forte ale Europei și să vedem dacă într-adevăr ne putem compara cu ceilalți în domeniul TIC, în stadiul în care ne aflăm acum. Oare chiar am acoperit tot ce puteam face în ceea ce privește securizarea intereselor strategice pentru Europa? Nu prea cred. Și pot să vă dau și un exemplu. Uh, panourile solare. Am făcut toată cercetarea și dezvoltarea aici în Europa, dar acum toate panourile sunt produse în China și noi le cumpărăm de acolo. Așa că eu cred că trebuie să ne concentrăm pe care sunt nevoile Europei și pe ce poate face Europa cu instrumentele pe care le are la dispoziție. Nu ne putem permite să investim uh, banii investiți de SUA, de exemplu, în cercetare sau inovare, sau banii investiți de China. Nu ne putem compara, pentru că nu avem aceeași structură guvernamentală precum uh, celelalte regiuni ale lumii, unde lucrurile se desfășoară foarte rapid sau se pot desfășura foarte rapid când se vrea asta. Și trebuie să ne adaptăm. Mulțumesc! Grazie. Mulțumim! Maria Grazia Carvalho. Doamna Carvalho. Uh, a Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să le mulțumesc vorbitorilor. Am luat uh, acte mai multe recomandări făcute de dumneavoastră și vreau să mă refer la întrebarea pusă de doamna Brita Thompson. Da, definiția industriei trebuie să fie una generală. Vreau să vă reamintesc că TIC-urile apar în propunerea comisiei la leadership industrial, TIC-urile sunt prima temă și li se oferă o importanță deosebită. Și un lucru pe care îl apăr eu, uh, abordarea de jos în sus nu ar trebui să fie doar la primul pilon, cel privind excelența, ci și la acesta privind uh, leadership industrial și provocările de societate. Asta pentru a avea mai multă flexibilitate. Ar trebui să extindem definiția privind industria. Deci sunt de acord cu propunerea făcută. Mulțumesc. Grazie, colega Skinner. Thank you. Just... Domnul Skinner, ca să-i răspund colegei Vicky Ford. Da, Marea Britanie avea agenții de dezvoltare regională, însă acestea au fost uh, închise de guvernul actual. West Midlands era un exemplu clar uh, de astfel de structură care putea funcționa sau nu. Eu cred că trebuie să facem deja ce s-a făcut și să ne întoarcem la agențiile de dezvoltare regională și să stabilim o infrastructură peste tot în Uniunea Europeană prin a vedea dacă ceea ce se face la nivel regional și local se potrivește sau nu sau s-ar putea potrivi cu ceva la nivel european. E foarte bine că avem aplicații. Însă trebuie să vedem de unde vor proveni. De la mici afaceri, de la mici întreprinderi. De ce să inventează acum lucruri? Adolescenții de 15-16 ani sunt cei care sunt implicați în toate acestea și pe ei trebuie noi să-i să-i, uh, să-i încurajăm. Capital de risc, da, cred că trebuie să, să transmitem mesajul, însă ce s-a întâmplat? Europa are două investiții. Directiva privind fondurile de investiții se închid activitățile din cauza problemelor de numerar pe care le au băncile, să după aia să spun, ai bine, micile afaceri au nevoie de acești bani care nu ajung. Deci mesajul trebuie să ajungă la industria financiară, însă aceasta dă vina pe politicieni pentru că le încurcă lucrurile. Deci trebuie să facem ceva. În America vedem cum băncile pentru proiecte industriale uh, au renăscut și sunt din ce în ce mai uh, uh, des folosite. Se voie. Mulțumim tuturor uh, raportorilor, mulțumim și invitațiilor, am încheiat și acest grup de discuții și schimbăm uh, repede persoanele de la prezidiu ca să Începem ultima sesiune. Avem o întârziere de 20 de minute. Am recuperat puțin din întârzierea noastră. Bine.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 acest ultim grup de discuții. Știu că toată lumea este puțin obosită, dar haideți să încercăm să, în, să mai fim atenți și să rămânem în sală. Dau cuvântul colegului Cristian Eller pentru prezentarea introductivă. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, e, devinem din ce în ce mai interesant, e vorba de bani acum. Mă bucur să văd că vorbim acum despre regulile participative. Sper că între cei din sală să fi rămas uh, persoane care să, cărora să nu trebuiască să le explic cât de mare este provocarea când vine vorba despre regulile participative. Deci e vorba despre accesul la, pe, la programul cadru de cercetare. Ați parcurs propunerile comisiei și puteți să judecați singur dacă modificările prevăzute într-adevăr ușurează viața celor din acest domeniu sau, ba din potrivă, o îngreunează. Documentul nostru comun de lucru cu privire la regulile participative trebuie să vină pentru a structura puțin acest subiect. Principial, în ceea ce vezi aceste reguli și problema simplificării, eu cred că ne aflăm uh, în fața unei mari provocări, pentru că pentru prima dată după două, trei programe avem o tentativă reală de simplificare, de uh, formulare a programului într-o manieră mai atrăgătoare, astfel încât să sporim la final competitivitatea. Eu cred că mai, mai întâi, înainte de a vorbi despre probleme, uh, Trebuie să spunem că această regulă participativă ar trebui să fie un pas important în uh, stabilirea atractivității Orizont 2020. Avem așadar un subiect fundamental, uh, mă scuzați, o regulă fundamentală sprijinită de toate grupurile politice. Am uh, simplificat regulile de lucru, costurile de TVA pentru prima dată sunt tratate ca și costuri deductibile. Uh, toate sistemele de contabilizare vor fi recunoscute atâta timp cât uh, sunt utilizate de întreprinderile care participă. Totuși, există în continuare câteva puncte care sunt problematice și pe care în, ultime, în următoarele luni va trebui să le discutăm cu Comisia și Consiliul. Cea mai aprigă discuție va fi aceea cu privire la modelul unic de returnare a costurilor, după care vom avea 100% uh, costuri directe, 20% costuri indirecte cu privire la activitățile de cercetare, eventual să avem o regulă de 70-20 pentru activitățile de investiție. Pentru mulți uh, actori de cercetare se discută despre o deductibilitate 100, de 100% a uh, costurilor, e vorba de academicieni. Uh, deci, o altă parte, această reglementare unitară defavorizează cercetătorii care au costuri indirecte mari, de exemplu, cei care activează în afara universităților. Aici trebuie să găsim un compromis. Pe, am încercat, ca bază de discuție, să facem câteva propuneri. De exemplu, am putea avea opțiunea unui model de uh, acoperire de 100% a costurilor pentru anumiți actori, să existe o, un opt-out, o derogare. Ideea este nu să avem un compromis care satisface pe toată lumea, ci să facem tot posibilul astfel încât programul să nu se complice, să nu avem 27 uh, de modele de costuri, ci să se ajungă într-adevăr la o simplificare. Un ultim aspect pe care doresc să-l menționez se referă la activitățile de inovare separate de activitățile de cercetare, deci tratarea lor uh, individualizată. Trebuie să vedem cum anume implementăm aceste diferențieri în practică. Deci să stabilim unde încetează cercetarea și unde începe inovarea. Dar acest lucru este foarte dificil de realizat și asupra lui planează mai multe pericole. O separare artificială este foarte uh, periculoasă. O separare artificială care să uh, Uh, nu fie una mm, tradusă în termen real și care să frâneze inovarea, de exemplu. Totuși, să nu uităm că ne mișcăm într-un context internațional. Am avut uh, un, uh, o sentință în ceea ce este cazul Boeing la OMC și putem să ne așteptăm ca americanii să privească cu mare atenție în jurul lor. Ne vor analiza și pe noi cu privire la subvențiile acordate inovării. La cercetare e simplu, dar când vine vorba de inovare, lucrurile sunt altfel. Trebuie să formulăm curat ce vrem, nu doar în ceea ce privește programul în sine, ci în ceea ce privește și faptul că, din punct de vedere uh, juridic, uh, trebuie să avem un punct uh, fezabil în fața OMC. Sunt recunoscător pentru faptul că astăzi avem o serie de experți aici din variate domenii, de la universități, uh, de la uh, instituții de cercetare din afara universităților, dintr-un domeniu industrial european clasic, și anume industria aerospațială, și permiteți-mi să îi prezint pe vorbitori. Giovanni Bertolone este președintele Comisiei pentru uh, Cercetare Tehnologie la Aerospace, ASD, Jan Mengelers este președintele Asociației Europene de Cercetare și Organizare Tehnologică, EARTO, și doamna dr. Jennifer Barnes, vicepreședintă pentru strategie internațională, Universitatea Cambridge, a fost invitată uh, reprezentând grupul Russell. Pentru că suntem oricum în întârziere, dau direct cuvântul domnului Bertolone. Madam Chair, Mr. members of the Doamnă președinte, domnule Eller, sunt extrem de încântat să fiu astăzi aici, în această după-amiază, în numele industriei aerospațiale și a organizației pe care o reprezint. Chiar și după prezentarea domnului profesor Lee, să știți, să știți că la scurt timp după această prezentare am avut o scurtă criză de identitate. M-am întrebat, suntem o industrie în domeniul transportului sau în domeniul TIC soft? O altă întrebare este cum putem să facem ca videoconferințele să reducă transportul din ușă în ușă la cetățeni sau uh, cum să facem să îmbunătățim securitatea spațială în aeronautică, în așa fel încât să și creștem în același timp. Și uite așa am ajuns în cele din urmă să mă calmez. Pentru că în medie 70% din aceste activități sunt uh, legate de aplicațiile soft TIC. Suntem acolo unde trebuie. ASD, Aerospace and Defense, reprezintă industria aerospațială din 23 uh, de state din uh, Europa și reprezintă vocea a mai bine de 2000 de întreprinderi, având și 80.000 de furnizori, dintre care mulți uh, sunt reprezentați de IMM-uri. În 2010, am reprezentat mai bine de 700.000 de, mii de uh, lucrători și uh, cifra de afaceri a fost de mai bine de aproape 163 de miliarde de euro. Astăzi dorim să ne axăm pe aeronautică, sectorul uh, securității și uh, uh, securității spațiului. Sunt lucruri care par să fie perfect aliniate strategiilor și politicilor europene deoarece organizația noastră, AED, ASD, salută abordarea transversală propusă de Comisia Europeană cu introducerea conceptului inovării în orizont 2020. Astfel vom avea legături uh, directe, uh, intrasectoriale um, și cu universitățile. Astăzi doresc să vă spun care este percepția noastră asupra acestei metode inovatoare de a programa cercetarea în Europa și să vă uh, atrag atenția asupra experienței pe care noi am câștigat-o în structurarea cercetării uh, europene. Pentru că inovarea este cheie, industriile noastre anual investesc o medie de 12% din uh, profit în cercetare și dezvoltare, astfel încât să creeze produse prietenoase cu mediul uh, și eficiente, uh, ținând cont de nevoile pieței și de concurența acerbe. Nu putem să concurăm cu țările emergente la preț, prin urmare trebuie să inovăm uh, totul din punct de vedere tehnologic. Pentru asta, Uniunea Europeană are Uh, a nevoie de personal calificat. Pentru a menține competitivitatea Europei e necesar să fim în continuare vizibili și să avem continuitate în domeniu. Cu privire la continuitate, permiteți-mi să vă dau un exemplu concret ca să vă arăt cum sectorul ASD a jucat până acum un rol integrator în cercetatea europeană. Industria aeronautică are un uh, lanț uh, de aprovizionare interconectat unde uh, um, avem integrați furnizori și furnizorii furnizorilor, majoritatea fiind IMM-uri. Este vorba de un, nector, un sect, o rețea, mă scuzați, vitală pentru sectorul nostru. Dar Um, în mod normal durează ani de zile până să ai o asemenea rețea funcțională. Relațiile cu micile întreprinderi așadar se uh, concentrează pe parteneriate adevărate mai, mai, și mai puțin pe relația strictă dintre furnizor-cumpărător. De asemenea, pe termen lung am dezvoltat o relație de cooperare cu organizațiile de cercetare și cu academicienii, astfel încât să creăm o punte de legătură între cercetarea uh, timpurie și aplicarea practic, practică uh, inițială. În comunitatea părților interesate avem reprezentate aeropo- uh, aeroporturi uh, și multe alte domenii, astfel încât cooperarea este transversală și, bineînțeles, avem în vedere obiectivele uh, strategiei Europa 2020. Această comunitate uh, ține de ACARE, care este Consiliul uh, um, pentru Cercetare Aeronautică din Europa și care a luat naștere în anul 2000. Platforma Europeană pentru Tehnologie servește creării unor linii directoare politice pentru aviație definite de uh, Flypath 2050 și adoptate de uh, domnii comisari, uh, do domnul și doamna comisar uh, Calas și Gigan Quinn. Vision that uh, led to us to look at what will be the world in aviation uh, in 2000. Acest program este menit a analiza ce se va întâmpla cu aviația până în 2050. Avem așadar o abordare pe termen lung care ține cont de specificitățile sectorului aeronautice, uh, aeronauticii. Ținem cont de tehnologie cuplată cu un ciclu lung de dezvoltare, motiv pentru care cercetarea trebuie să fie structurată ca atare. Structura a care a dat uh, roade în trecut. Și poate să fie un bun model uh, pentru celelalte sectoare, de exemplu spațiu și securitate. Spațiul va beneficia în curând de o abordare similară în ceea ce privește elaborarea unei agende care să implice Comisia Europeană, academicienii, toți cercetătorii din afara universităților pentru a găsi o cale tehnologică Uh, către viitorul Europei, Orizont 2020, trebuie să-și aducă o contribuție semnificativă către o inițiativă coordonată europeană, atât pentru uh, reducerea dependenței de resurse non-europene, cât și pentru crearea unui cadru pentru um, maturizarea tehnologiilor uh, spațiale. Același lucru se propune și pentru securitate. Avem o platformă a părților interesate care va fi în beneficiul tuturor și va crea un dialog aprofundat între guverne, parlamente, agenții și Orizont 2020, ținând cont de ceea ce are de spus industria și uh, uh, cei din cercetare. ținem cont și de acele măsuri din programul 7 de cercetare care au avut succes. De exemplu, avem uh, inițiativa Clean Sky. Clean Sky, acest uh, nou PPP, s-a dovedit a fi un uh, bun instrument de cercetare în domeniul acesta și avem centre de cercetare care au, im, au cooperat foarte strâns alături de multe IMM-uri. Dacă analizăm strict sectorul IMM-urile, atunci vedem că au avut o rastă de succes de 40% în uh, domeniul open calls, comparativ cu 10-15% în general. Deci e o rețea vitală între marile întreprinderi și IMM-uri, atunci când, uh, care atunci când lucrurile merg uh, bine, aduc beneficii și celor mai mici, IMM-urilor. Cu privire la vizibilitate, salutăm abordarea doamnei Riera Madurel, când subliniază faptul că ar fi foarte bine dacă Comisia ar uh, prezenta foarte clar care este uh, temeiul juridic al Orizont 2020 cu diferențierile necesare. Și am încheiat citatul. Totodată, Salutăm și sugestia făcută de doamna Riera Madurel cu privire la faptul că propunerea combină mai multe chestiuni ce țin uh, de uh, includerea provocărilor societale uh, care ar fi mult mai bine abordate dacă am avea societatea inovatoare de o parte și societatea securizată de altă parte. Avantajul acestei propuneri este că plasează accentul simultan pe dimensiunea socială a științei, totodată garantând uh, că se ține cont de instrumente necesare pentru uh, societate, protecție uh, civică, Um, și participare, toate lucrurile acestea beneficiind, având nevoie de îmbunătățiri tehnologice. La final, doresc să menționez lucrurile subliniate deja de domnul Eller cu privire la regulile de participare. Trei aspecte ne interesează aici. Predictibilitate, non-discriminare și inclu- uh, incluziune. Cu privire la predictibilitate, compatibilitate. Aceasta se referă la incertitudinea cu privire la finanțare. Regula de, maximum, de până la maximum 100% nu ajută entitățile să identifice la timp care este nivelul contribuției. Non-discriminarea se referă la recunoașterea costurilor reale suportate de diferitele entități în momentul în care participă în programe europene. Forfetarul de 20% menționat deja pentru costurile indirecte eligibile pare uh, simplist la o primă uh, vedere, dar poate să uh, fie unul în detrimentul uh, unor întreprinderi. În ceea ce privește incluziunea uh, Aici trebuie să menționăm includerea costurilor relevante și aici trebuie incluse costurile manageriale care ar trebui identificate și uh, decontate ca atare. Pentru că rezultatele superioare ale proiectelor reprezintă și rezultatul uh, gestiunii eficiente uh, cu mijloace optime. Cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, și în paranteză fiind spus, dacă există o țară la nivel mondial care poate să își Uh, protejeze proprietatea intelectuală, atunci acel stat este clar SUA. A trebuit menționat în, cu privire la acestea că trebuie să existe un acces, des, că un acces deschis, mă scuzați, la rezultate pune un risc uh, semnificativ uh, asupra sectorului privat în general. Eu cred că asta nu ar fi în beneficiul economiei europene așa cum ne imaginăm noi. La final, vreau să transmit un mesaj de încheiere, avem uh, rezultate obținute deja. Activitățile de cercetare din uh, programele cadrul de cercetare 6 și 7, activități și inițiativi precum Cezar, și acesta este doar un exemplu, permit Europei să rămână neconstrânsă de mediile de reglementare create de autoritățile politice în afara Uniunii Europene. Programele europene de cercetare trebuie să aducă o valoare adăugată și sunt responsabile de crearea, uh, pentru crearea unei identități europene în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Bartolone. Acum are cuvântul domnul Jan Mengelers președinte al Asociației Europene de Cercetare, a Organizațiilor de Cercetare și Tehnologie. Domnilor și domnilor, e o onoare să vă pot spune părerea noastră în legătură cu Orizont 2020, după munca excelentă făcută de Comisie și Parlament. A fost o zi lungă și grea pentru toți și de aceea mă voi referi la un singur aspect – organizațiile de cercetare și inovare. Universitățile se caracterizează prin acces la cercetarea fundamentală. Una astfel de o organizație, în schimb, la care mă refer eu, se referă la folosirea acestei cercetări. Cercetarea aplicată e o contribuție clară universitățile oferă șansa de a veni cu descoperiri care să ia premiul Nobel. Atunci când transformă descoperire într-o tehnologie utilizabilă, le permiți utilizatorilor în număr mare să folosească descoperirea respectivă. În Europa, aceste organizații sunt conștiente de nevoia de a coopera și de a avea parteneriate cu universitățile. Noi suntem Asociația Europeană pentru Organizații de Cercetare și Tehnologie și um, uh, reprezentăm 350 de organizații mici sau mari. Tecnalia, SP sunt printre cele mai mari. Un raport Tehnopolis din 2011 vorbește de un arsenal de 50.000 de cercetători, 23 miliarde de cifre de afaceri, mii de clienți și miliarde de venituri generate de-a lungul anilor. E vorba de 23% de asemenea din finanțarea de la FP7 și la Uh, în cadrul programului uh, FP6 era vorba de 35%. În sistemele europene de cercetare și inovare, o Uniune Europeană care poate crește calitatea de viață a cetățenilor și care poate stimula lanțul de invenții și de exploatații esențială. Lanțul de valoare și rețeaua noastră e un catalizator multinaționalele și IMM-urile sunt implicate. Și astfel, uh, cunoașterea și inovarea ajung să devină produse mai rapid. Colaborarea cu universitatea, cu universitățile, cu reprezentanții industriilor pot uh, stimula acest lanț al valorii. crește contribuția pentru mai multă competitivitate și întreaga societate are de câștigat. Doi dintre cei mai mari uh, participați din rețea au făcut o analiză și au arătat că participarea lor la proiecte de două ori mai mare decât cea proiectelor uh, în general. Uh, ajungând la 40% din costul total. Și participarea IMM-urilor e mai ridicată. Ca președintele acestei organizații salut faptul că Orizont 2020 dă importanță inovației. Se propun acești piloni pentru a veni, pentru a pune bazele unei științe pe termen lung – și unei inovări pe termen mai scurt și mai mediu care să facă față provocărilor societale. La primul pilon, excelența științifică, suntem de acord cu accentul pus pe cercetarea fundamentală. Am vrea însă să existe o echilibrare a bugetului în favoarea tehnologiilor emergente și o parte din buget să fie țintită pentru sprijinirea leadership industrial. Să se crească astfel masa critică. Am vrea de asemenea să fie sprijinite și infrastructurile mai mici cu relevanță industrială. Importanța acordată leadershipului uh, industrial și provocărilor societale uh, poate contribui la îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020 și ne bucurăm să vedem că se pune accentul pe tehnologia care ne va permite acest lucru. Studii recente la nivel de experți arată același lucru. Salutăm de asemenea instrumentul și principiul destinat IMM-urilor, însă trebuie lămuriri în legătură cu implementarea acestea. În multe privințe, regulile de participare oglindesc actualele reguli din cel de-al șaptelea program cadru și salutăm această continuitate. Comisia a încercat de asemenea să simplifice programul în interesul beneficiarilor, însă unele dintre propuneri intră în contradicție directă cu interesul părților implicate. Ce contează cel mai mult e modelul unic de finanțare care oferă 100% din costurile directe eligibile plus încă 20% din aceeași sumă ca o contribuție fixă la toate costurile. Această propunere e prea costisitoare. În orizont 2020, rata de finanțare va scadea la 60%, de la 75% acum. Deci cine va plăti restul de 40%? Regula de la articolul 32 spune că industria sau guvernele naționale pot contribui, însă acestea nu sunt uh, costuri eligibile, deci celălalt procent de 40% nu poate veni decât din fonduri interne. Și problema e că majoritatea acestor organizații nu au astfel de resurse. Care e rezultatul? Participanții care ar putea să atingă obiectivele vor fi nevoiți să-și reducă participarea la program. Un studiu făcut arată că jumătate vor fi obligați să-și reducă participarea cu cel puțin 20%, cealaltă jumătate și-o vor reduce cu până la 50%. Regulile opresc și rambursarea costurilor directe. De ani de zile, Comisia încuraja participații la programul cadru să treacă la um, contabilitatea pe costuri pentru mai multă transparență și pentru a asigura durabilitatea, viabilitatea finanțării și pentru a avea niște condiții uh, egale de participare. Abolind uh, contabilitatea pe costuri reale, să face o greșeală. Rata forfetară de rambursare de 20% e reiterată de Asociația Universităților, de peste 30 de asociații universitare și de peste 350 de universități independente. Se spune, e un pas înapoi dacă facem o comparație cu actualul program cadru și e un semnal clar către uh, universități și autorități publice în legătură cu dezvoltarea de a avea o metodologie privind costurile de pline și de a avea o finanțare privind, care să țină cont de costurile totale. Business Europe, care reprezintă 41 de federații patronale din țări, le membre, spune că participanții au niște principii contabile acceptabile. Deci aplicarea ratei forfetare la costurile uh, directe și indirecte nu ar trebui să fie obligatorii. O propunere alternativă pe care o avem noi uh, e să se mențină o rată forfetară. Asta pentru simplificare și ca să facem față realității economice. Noi propunem 75% plus 75% model de rambursare, deci 70% din costurile legibile plus încă 75% ca o contribuție fixă la costurile indirecte. Credem că majoritatea membrilor noștri vor accepta acest model, precum și ceilalți beneficiari. Trebuie să existe o opțiune, mai ales pentru organizația de cercetare non-profit pentru a cere rambursarea costurilor lor indirecte. Și dacă Comisia Europeană va insista să mențină propunerea de 100%, 20%, nu vom putea accepta acest lucru decât dacă există o opțiune clară pentru organizațiile non-profit pentru a cere rambursarea costurilor indirecte. scurtul timp pe care l-am, vreau să vă atrag atenția la, asupra alte două aspecte. Cercetarea separată Orizontul 2020 s-a prezentat ca un program integrat de cercetare și inovare, însă Comisia intenționează să organizeze apeluri de ofertă separate cu finanțare de 100% și acțiuni inovative cu costuri directe finanțate în proporție de 70%. Asta nu va integra cercetarea și dezvoltarea, ci le va deconecta. Am putea avea proiecte de cercetare mm, reușite care trebuie să aștepte luni și ani de zile alte proiecte de inovare și s-ar pierde luni și ani de zile. E important, de asemenea, publicarea datelor uh, privind rezultatele cercetării ar trebui să fie niște date de domeniu, care se țină de domeniul public. Să nu uităm că obiectivul aici e inovația. Deci, punerea în practică. Deci cine va beneficia în primul rând de pe urma acestei cercetări? Deci nu trebuie să demotivăm uh, cercetătorii punând la dispoziția tuturor aceste date. Orizont 2020 e un program excelent Legătura dintre cerc și inovare e ceva bun, simplificările privind procedurile sunt uh, de salutat, uh, atenția acordată IMM-urilor, provocărilor societale sunt de asemenea importante. Însă să nu uităm rolul important al organizațiilor pe care le reprezint și să nu uităm problema centrală a modelului unic de finanțare, care le-ar face, le-ar uh, împiedica pe majoritatea organizațiilor reprezentate de mine aici să participe pe deplin uh, la acest proiect. Per ultimul intervento, Jennifer Burns. Mulțumesc. Acum ultima intervenție pentru astăzi uh, din partea doamnei Jennifer Burns de la Universitatea din Cambridge, din partea grupului Russell. Doamna președinte, domnule Eller, ne bucurăm că avem ocazia să luăm cuvântul la această sesiune. Aș vrea să încep printr-o notă prudentă de optimism, pentru că simt că reprezint un sector care deține multe dintre soluțiile la problemele pe care le-am dezbătut astăzi. Dar înainte de orice, aș vrea să spun că colegul meu de la EART a vorbit atât de bine despre simplificare încât eu am să renunț la acest capitol uh, din prezentarea mea pentru că a prezentat mult mai bine și mai succint toate aceste puncte decât aș putut eu să o fac și îi spun mulțumesc. Vreau să vă explic de ce trebuie prioritizate investițiile din orizont 2020, de ce excelența contează și cum poate Orizont 2020 să fie spre uh, beneficiul tuturor? Căci eu reprezint 24 dintre uh, universitățile lider pe plan mondial în uh, lume și vreau să vă explic de ce Orizont 2020 poate să fie un uh, nu numai pentru universități, ci și pentru întreaga Europa. Eu nu vreau să fac distinția între cercetare și inovare. Nu facem această distinție la Universitatea din Cambridge. Cred că se făcea acest lucru acum 20 de ani, când uh, industriile au angajat cercetători uh, universitari, dar uh, nu e neobișnuit să mă întâlnesc cu un fost coleg care, datorită unei idei geniale, a câștigat milioane. Dar Cred că Orizont 2020 vorbește foarte bine despre crearea unei, unui sistem unde cercetarea, cercetarea trebuie să joace un rol crucial. Nu sunt obișnuită cu documente de natură politică care să facă să debată inima, dar trebuie să recunosc că uh, comunicarea Orizont 2020 este foarte bine redactată, pentru că se ține cont de multe aspecte, ca de exemplu noile tehnologii. Eu cred că datorită Orizont 2020, Europa va putea să extindă activitățile cu abordarea de jos în sus uh, și dau mai câteva exemple, precum granturile, acțiunile Marie Curie și toate celelalte instrumente pomenite în comunicare. Această simplă propoziție descrie un sistem unde nu e vorba despre niște actori uh, care lucrează în haos uh, într-o dramă kafkaiană, nu. E vorba despre uh, universități uh, care vor fi finanțate pentru a juca un rol de prim plan și de finanțarea unor uh, programe uh, uh, care cu adevărat vor da rezultate. Bineînțeles că atunci când investești bani îți dorești să ai și un uh, profit. Dar așa cum au demonstrat uh, grupurile de discuții um, anterioare, nu trebuie să ne gândim numai la profitul pe care îl putem obține în urma unei investiții, ci și la felul în care putem să facem investiții de calitate. Cum putem să îi motivăm pe cercetători pentru că aceștia să colaboreze, de exemplu, cu IMM-urile, cu industria în general, cu guvernul, să creăm un adevărat ecosistem în domeniul cercetătorii. Cred că puteți să vă dați seama că am uh, un uh, accent uh, american, deși trăiesc aici de 30 de ani, eu totuși nu sunt convinsă de faptul că Europa este atât de mult în urma Statelor Unite ale Americii, din potrivă. Eu cred că putem să creăm în Europa un sistem propriu european care să facă ca americanii să stea și să ia notițe și să se inspire din ce am făcut noi cum facem ca Orizont 2020 să fie spre beneficiul tuturor cetățenilor, tuturor europenilor. La Universitatea Cambridge sunt președinta unui colegiu uh, unde majoritatea membrilor sunt femei. Și mă gândesc la reprezentantele guvernului maghiar, român, polon, care au venit la Cambridge și care, mă scuzați, la vorba spre studenți din toate acești uh, țări, studenți femei, care au venit la Cambridge și cărora le păsa încă de uh, a trimite bani acasă și dacă părinții o să aibă cu ce să se încălzească pe timpul iernii. Și, uh, de exemplu, am discutat cu o studentă din România și am întrebat-o dacă avea o, um, o, dificultăți cu domeniul de engineering și mi-a spus că nu, nu era um, niciun fel de problemă, din potrivă, era foarte pasionată de acest uh, subiect, doar că era foarte dor de casă și acum această studentă se va întoarce. Este candidata ideală pentru o bursă de tipul Marie Curie, pentru că ea își dorește să, -și, să se specializeze la noi și apoi să se întoarcă în România și să-și creeze o propria întreprindere. Și după ce își va fi fondată această întreprindere, dacă va fi susținută, s-ar putea în continuare întoarce în Cambridge ca și noi am putea să o ajutăm să obțină finanțare dintr-un alt program. V-am povestit povestea aceasta pentru că am uh, crescut în Indiana, în Statele Unite ale Americii. Și pot să vă spun că nici măcar americanii nu știu unde se află statul Indiana în Statele Unite ale Americii. Și deși nu aveam o universitate renumită și uh, o infrastructură cu multă finanțare, totuși, după primul război mondial, acest stat și-a creat propria sa universitate în câmpuri de porumb. Și acum a ajuns să fie uh, uh, universitatea cu una dintre cele mai bune facultăți de drept și cele mai bune facultăți de medicină și chiar și o școală de muzică. Se află în continuare într-un câmp de porumb, dar vreau să vă arăt că uh, se pot face multe cu investiții bine țintite chiar și într-o perioadă scurtă de timp și cred că și cu Orizont 2020 și cu bugetul alocat pe o perioadă de șapte ani putem să facem lucruri mari. Noi suntem pregătiți să ne jucăm rolul care ne revine. Nu uh, negăm dificultățile, obstacolele care ar putea să apară, dar eu cred că putem să creăm capacități în domeniul tehnologiei peste tot în Europa și cu mecanismele pe care Orizont 2020 le pune la dispoziție putem să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. It was a, it was a long day for everyone. Just um, one... Mulțumesc, este... suntem la sfârșitul unei zile foarte lungi. M-am gândit și eu la Universitatea Cambridge pentru că avem un program de schimb de care pot să beneficieze cercetătorii și asistenții. Un program uh, sprijinit de către Comisia ITRE și mă gândesc la un schimb care a avut loc în urmă cu doi ani. Aveți pe deplină dreptate atunci când vorbiți despre rezultate. Dar nu asta este problema noastră. Noi vrem să putem să sprijinim uh, întregul proces, de la etapa cercetării la cea a comercializării. Noi vrem ca produsele să ajungă pe piață. Ca... Și atunci, când vă uitați la regulile de participare, de exemplu, dacă ne gândim la sectorul industrial, tot vorbim despre abilitarea tehnologiei, despre transpunerea descoperirilor în domeniul tehnologic în sectorul industrial. Când se ajunge la etapa producerii, aceasta se face în alte părți ale lumii și nu în Europa. De ce instrumente noi, de ce idei am avea nevoie pentru a păstra uh, uh, această parte a um, întregului proces, cea cu uh, cea mai mare valoare adăugată aici, în Europa? Poate că industria ar avea nevoie de, nu știu, subvenții de la stat sau un alt asemenea model. A, Domnul Glante acum are cuvântul. Da, reguli stricte aici la Parlament. Uh, discuțiile cu părțile interesate, cu părțile vizate, cum vreți să le numiți, se discută despre cele două niveluri ale solicitărilor impuse uh, în timpul uh, depunerii unei cereri. În cadrul primului nivel, <coughs> nu, mă scuzați, unii au spus că uh, e bine, e simplu, dar alții au spus că dacă nu depun suficient efort, atunci pică la evaluare. Ce părere aveți dumneavoastră la prezidiu? E un model bun sau nu? Și în al doilea rând, domnul Bertolone a menționat problema um, brevetelor, licențelor și a proprietății intelectuale. În regulile participative, ar fi oare mai util să spunem direct că trebuie să se discute din capul locului cine deține brevetul și cine îl gestionează, pentru că acum formularea este foarte deschisă, foarte permisivă și nu se bucură de niciun fel de entuziasm. Pentru că la sfârșit uh, e obținut brevetul și nu se prea știe cui aparține. Mulțumesc, domnul Odi. Vă mulțumesc. Referitor la simplificare, am muncit din greu pe această temă. Nu știu dacă doamna Carvalho mai este în sală. Parlamentul a făcut în așa fel încât să simplifice cât mai mult sarcina pentru toată lumea, cetățeni, utilizator, cercetător și așa mai departe. Una este să încerci să obții o majoritate de uh, um, adeziuni politice pe marginea propunerii comisiei și alta este să te gândești la un fel de inițiativă unde serviciile care se ocupă de finanțare și cele care se ocupă de cercetare la comisie să se înțeleagă. Pentru că în document se face trimitere la regulamentul financiar, care acum este în plină uh, perioadă de revizie uh, trianuală. Deci poate că ar trebui să fie luat o asemenea inițiativă de uh, înțelegere între uh, serviciile de la comisie. Apoi, ni se vorbește uh, despre uh, domenii cu titlu generic, transport ecologic și integrat. Dar poate că ar fi bine să cităm sectoarele cu numele lor precis, nu să avem titluri generice atât de lungi. Sunt multe locuri pe planeta asta unde am vândut avioane din generația trecută și, și tehnologie în același timp. Nu știu ce crede grupul nostru de discuție. Mulțumesc, domnul Kelly, acum. Mulțumesc, e o zi lungă, însă o zi bună, deoarece am avut niște contribuții minunate astăzi aici și dacă le-am putea pune în practică, atunci cu siguranță am crește competitivitatea Uniunii Europene și strategia 2020 ar uh, deveni o reușită. Câteva lucruri mă, mă, mă miră din ceea ce spunea oaspetele nostru. Dumnealui vorbea despre scăderea finanțării de la 75 la 60% și că efectul ar fi contrar decât cel dorit de comisie. Aș vrea să-mi prezentați dovezi. Mulți critică comisia, mulți care critică această problemă de partea comisiei sunt experți, sau cel puțin la asta ne așteptăm și aș vrea să știu care e și reacția comisiei. Deoarece mi se pare incredibil ca o propunere care are ca scop creșterea cercetării și a aplicabilității acesteia să afecteze totul în mod contrar, practic. Doamna Ford, mulțumesc. Vreau să-i uh, mulțumesc uh, doamnei Barnes pentru inspirația pe care ne aduce. Cambridge a fost uh, o sursă de inspirație nu doar ca universitate lider, ci ca un centru, ca un cluster care a dus la înființarea atât de multor întreprinderi mici și mari și adesea vorbim despre aceste clustere ca fiind uh, parte din ambițiile noastre pentru Uniunea Europeană. Când vorbiți cu studenții dumneavoastră acum, credeți că aceștia își doresc existența unui astfel de cluster fizic sau nu ar fi mai bine să avem unul virtual? Uh, deci mă întorc la România și mă gândesc la acea tânără femeie de știință care a participat la acțiunea Marie Curie. Deci putem, avem nevoie de clastere fizice sau putem lucra foarte mult și prin intermediul internetului? Eu trebuie să plec. mea. <laughs> Păi poi ne avremo più gli interpreti. Îmi vine să râd, dar după aceea nu o să mai avem uh, interpretare, eu trebuie să uh, las curând președinția. Acum mai dau cuvântul domnului Giovanni Bertolone. Instrumentele pe care le-am putea folosi. Există deja unul care este foarte bine descris în orizont 2020. Trebuie să considerăm uh, producția manufacturieră ca fiind o formă de tehnologie un proces complet automatizat, unde noi trebuie să rămânem competenți. Deci există un accent pus pe acest uh, element. Trebuie uneori să îndreptăm eforturile IMM-urilor. Mă gândesc la faptul că marile companii colaborează foarte bine cu băncile, cu universitățile și ar fi bine dacă am oferit și IMM-urilor această um, oportunitate, dacă le-am sprijinit ca să poată să aibă asemenea colaborări. În ce privește drepturile intelectuale, drepturile de autor, cred că am rezolva această chestiune spinoasă dacă am avea o poziție consolidată pe piața brevetelor. Pentru că atunci, cum spuneam, am rezolvat problema drepturilor de proprietate intelectuală. Sunt perfect de acord cu faptul că un cluster, sau cum vreți să-l numiți dumneavoastră, este o parte substanțială a arhitecturii uh, activităților orizontale pe care Orizont 2020 uh, le va finanța. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Mengelers? În timpul care mi-a fost acordat, aș vrea să răspund întrebărilor domnului Kelly și domnului Van Nistelrooy începând cu domnul Kelly. Eu am încercat să explic faptul că se face multă cercetare finanțată din programul cadru și toate modelele actuale uh, din uh, Orizont 2020 reprezintă un regres față de finanțarea asigurată prin cel de-al șaptelea program cadru. Eu cred, sper că nu se va păstra această schemă. Sunt în continuare în favoarea simplificării, dar am vrut să subliniez faptul că dacă vorbim despre simplificare, dacă chiar toate institutele care au practicat această contabilitate a declarării costurilor efective vor fi penalizate și dacă o mare parte din aceste costuri nu vor mai fi eligibile, atunci, cum spuneam, ele până la urmă vor beneficia de mai puțină finanțare. Acum, ca să răspund domnului Van Nistelrooy, da, ar fi bine dacă am ști cum să fim mai competitivi în Europa. De secole în Europa au avut loc schimbări, schimbări eh, datorită descoperirilor științifice schimbări care s-au făcut simțite atât în uh, lanțul producției manufacturiere, în domeniul universitar și în viața de zi cu zi. Și toate țările au avut de beneficiat de pe urma acestor schimbări. Noi ar trebui să găsim o scurtătură. și dacă găsim soluții la problemele actuale, atunci cred că am reușit să uh, ne mișcăm mai repede decât o facem de obicei. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Jennifer Barnes. To the question that was... Ca să răspund la prima întrebare. Ați răspuns cum aș fi răspuns și eu, deci încă un lucru mai rămâne și anume uh, ceva care e oarecum tulburător însă un lucru căruia trebuie să-i facem față. Cercetătorii care, cercetătorii care sunt în universități internaționale se vor duce acolo unde sunt cei mai mulți bani. Noi vrem să contribuim la agenda europeană, însă dacă va fi din ce în ce mai greu, va fi o adevărată provocare pentru noi. Vicky Ford vorbea despre clusterele virtuale sau fizice. Revin la ce s-a făcut în domeniul uh, cercetării neurologice. Rețele virtuale sunt bune, funcționează, avem deja relații, însă există adevărate limitări legate de modul în care creierile noastre interacționează. Deci e ceva atât de sofisticat încât n-ai cum să te vizui doar pe niște relații virtuale. Uh, E vorba de un grant, de exemplu, foarte complex privind schimbările societale. Eu sunt sigură că noi, cercetători, vor uh, profita de avantajele pe care le oferă epoca digitală mai mult decât am făcut-o noi. Le mulțumesc tuturor, le mulțumesc interpreților avem deja o întârziere. Îi uh, rog să mai stea 3 minute pentru ca domnul Eller să tragă concluziile care se impun în urma acestei dezbateri. Mulțumesc. In the European language, so that... da. da. Voi încerca să trag concluziile în engleză. Sunt recunoscător pentru faptul că domnul Barnes a menționat, pe scurt, că um, iată, aerul, că libertatea plutește în aer. Și așa și este. Avem o oportunitate unică acum, iar eu cred că această propunere este foarte bună. Programul va fi mult mai atrăgător. Deja am realizat foarte multe. După cum am spus, Parlamentul are, Parlamentul are o abordare structurală. Lucrăm cu Russell Group uh, de mulți ani încoace. Avem un grup permanent care ne reprezintă acolo. Știm ce să facem și de data aceasta doar cred că creăm o, căutăm o, sol, o soluție pentru derogarea întreprinderilor din startup și avem nevoie de certificări pentru uh, întregul model, pentru, între, pentru toate costurile implicate, dar eu cred că ar trebui să analizăm mai îndeaproape modelurile costului, uh, modelele, mă scuzați, costului mix, mixt. Eu cred că avem nevoie de o idee mai coerentă despre cum putem să lucrăm cu modelele mixte fiindcă e foarte important să vedem care este lanțul inovării, cum se trece de la cercetare la inovare. Nu putem să avem două lumi separate dacă mai ales dacă spunem că vrem să avem o legătură strânsă între cercetare uh, și dezvoltare și inovare. Și tocmai de aceea avem nevoie de un model mixt al costurilor. Cu privire la contribuția Parlamentului, eu cred că um, Comisia uh, se teme de Curtea de Conturi, iar Curtea de Conturi are un rol foarte important de jucat, dar, în termeni practici, e vorba până la urmă de funcția de control a Parlamentului. Așa că am avut o abordare colaborativă am uh, ținut cont de ce de la bugete, control bugetar, de cei interesați în cercetare și dezvoltare și acum purtăm un uh, dialog activ cu Curtea de Conturi ca să vedem asupra căror modele cădem de acord, modele care să uh, pună Comisia în siguranță și să-i ofere câteva garanții și pe de altă parte să-i, permite, să-i permită să uh, mențină promisiunea că vrem să Um, intervenim în beneficiul cetățeanului european și să nu îl împovărăm. Așadar, contribuția Parlamentului este una amplă, fiindcă noi găsim un model, mai multe modele, pentru uh, simplificare bugetară și uh, pentru validitatea controlului bugetar în același timp. Eu cred că la final putem să transmitem un mesaj pozitiv. Avem uh, multe sarcini de îndeplinit, suntem uh, pregătiți să uh, le îndeplinim. Până acum nu am avut atâtea prerogative, acum iată că ne asumăm obiectivele din strategia din agenda de la Lisabona și deja se simte rivalitatea între programele naționale și programele europene. Iar acest mesaj este unul pozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie a tutti. Mulțumesc tuturor. Ne vedem mâine la orele 9 cu membrii Comisiei ITRE.